Okay, colleagues, I understand some of you have got to go. Bună ziua, dragi colegi! Înțeleg că unii dintre dumneavoastră trebuie să participe și la alte comisii și la alte evenimente, așa că o să încep uh, reuniunea noastră. Vă rog să luați loc, nu suntem prea numeroși, deci sper că o să cădem rapid de acord și că nu o să avem puncte controversate. Bun, Începem cu punctul 14 de pe ordinea de zi, acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Republica Islamică Afganistan. Raportor e Frank Engel, el însă nu e cu noi, din păcate, așa că trecem direct la votare. Începând cu amendamentul 1, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Vot deschis la amendamentul 2. Așteptăm puțin tel, dar nici prea mult. Te rog, Elena, să iei loc. Okay, and then I'm going. You ready? Uh, the, vote, the vote is closed. Votul e acum închis și se respinge. Suntem foarte puțin numeroși în dimineața asta. Compromisul 1. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 4. 8 uh, se corectează președinta. Cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. 15 pentru Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm la amendamentul 15. Vot deschis. Votul e acum închis și se respinge. Compromise 2. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 23 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și vot final. Vot electronic, vot prin apel nominal, vot deschis. Has everybody voted? A votat toată lumea? Atunci declar votul închis și se adoptă 14 pentru, nimeni împotrivă și 3 uh, abțineri. Felicitări lui Frank, chiar și în absenția. Acum, procedura de uh, aprobare. Nu există amendamente. Vot prin apel nominal. Același acord UE-Afganistan. Vot deschis. Vot unic. A votat toată lumea. Votul e atunci închis. Și 15 voturi pentru, nimeni împotrivă, două abțineri. Acordul Parlamentului astfel adoptat. Trecem acum la punctul 16 de pe ordinea de zi. Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare ter teritorială europeană Interreg. Este noul program Interreg, cel pe care îl votăm. Ca aviz pentru Comisia Regii, raportorul nostru pentru aviz e Eleni Teoharus. Dorești să spui ceva, Eleni, înainte să votăm? Nu? Trecem atunci direct la vot. Bun. Amendamentul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trebuie să votăm uh, elementele 1 câte 1. E vorba în document legislativ. 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru împotriva abțineri. Verificare la 76. Vot deschis. Nu aveți cartela de vot? Poate cineva să vă aducă o cartelă de vot? Ar fi mult mai bine. A votat toată lumea? Mai adaug, deci, și votul fără cartelă. Vot închis. <clears throat> Acum. Și se adoptă. 9 la 8.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 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 28 pentru împotriva abțineri se adoptă, 85 pentru împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru împotriva a, Scuze, 29 devine caduc, spune președinta, pentru că s-a adoptat 25. Trecem la 86 pentru împotriva abțineri. Verificare la 86, vot deschis. Nu, scuze, e limpede. Mm, am evaluat eu greșit. Deci e clar a respins. 30 pentru împotriva abțineri se adoptă. 87 pentru... Nu, 87 caduc, 88 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, potrivă abțineri, se adoptă. 33 pentru, potrivă abțineri, se adoptă. 34 pentru, potrivă abțineri, se adoptă. 35 pentru, potrivă abțineri, se adoptă. 36 pentru, potrivă abțineri, se adoptă. 37 pentru, Împotrivă. Verificăm 37. Vot deschis. Votul e închis și se adoptă. 11 la 8. 38 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 39 pentru împotrivă. Haideți să verificăm totuși la 39, vot deschis.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 Votul e închis. 11 pentru, 9 împotriva, deci se adoptă. 44 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 45 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 46 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 47 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 90 pentru, împotriva, haideți să verificăm. 90, vot deschis. A votat toată lumea. Votul e închis. Și se adoptă. 48 pentru. Potrivă. Abțineri? Cred că e aceeași majoritate, dar haideți să verificăm. Vot deschis. Cred că se adoptă, dar... Vedem, închid votul și 11 pentru 9 împotriva, deci se adoptă. 49 pentru, potriva abțineri se adoptă. 50 pentru, potriva abțineri se adoptă. Mai avem încă multe pagini, dragi colegi. 51 pentru, împotriva, se adoptă. 52 pentru, potriva abțineri se adoptă. 91 pentru, potriva. Verificăm la 91. Vot deschis. Vot închis. Plus 1. Deci e respins din cauza egalității. 10 la 10. 92 pentru potrivă abțineri. Se adoptă. 93 pentru potrivă Încă o dată 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă. Verificăm la 96, vot deschis. A votat toată lumea? Votul e închis. Plus 1. Deci se adoptă. 53. Pentru. Nu, avem o colegă fără cartelă și numărăm de fiecare dată extra votul ei. De asta. Se întâmplă. Au existat voturi în care... Uh, colegii PP votau împreună, deci e, e, e just să facem la fel și pentru alte grupuri. 53 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Considerente, 54 pentru, împotriva abțineri, se respinge, 55 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva Verificăm la 56, vot deschis. A votat toată lumea? Închid votul. Cum spuneam, votul e închis. 13 pentru 7 împotriva se adoptă. 57 cine pentru împotriva abțineri se respinge. 58 pentru împotriva abțineri nu-mi dau seama. Haideți să verificăm atunci. Electronic, vot deschis. Votul e acum închis. 13 pentru, 7 împotriva. Numărul 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 59 e de caduc, 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 60 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 62 pentru împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, 65 pentru împotriva abțineri se respinge, 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva abțineri se respinge. Ultima pagină. 67 pentru, împotriva. Verificăm la 67, vot deschis. A, nu, e limpede. Votul e acum închis și clar e respins. 68 Cine pentru? Potriva abțineri? Se adoptă. 12 pentru? Bo nu, devine caduc și atunci votăm 69 pentru împotriva. Haideți să verificăm la 69. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se respinge clar. 70 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 71 pentru împotriva abțineri se adoptă. 72 pentru împotriva abțineri se respinge. Referiri 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. vot final, vot prin apel nominal. Deschid votul. Dacă a votat toată lumea, închid acum votul. 19 pentru nimeni împotrivă se adoptă. Mulțumim, Eleni, și felicitări pentru uh, efortul tău pe acest dosar. Iar acum, dragi colegi, votăm uh, uh, Instrumentul European pentru Pace, despre care am dezbătut ieri, este un aviz care se va duce la subcomisia SEDE nu avem un statut formal pentru a ne exprima pe acest aviz, dar totuși am avut dreptul să introducem amendamente uh, acolo unde obținem noi înșine un uh, consens pe mesajul de transmis de la DV către sede. Amendamentul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentele 3. Pentru împotriva abțineri se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 A votat toată lumea? Atunci votul e închis și se adoptă 16 pentru, nimeni împotrivă, câteva abțineri. Vă mulțumesc foarte mult! În felul acesta încheiem votarea. Vă mulțumesc foarte mult! Mr. Rubik, sorry. Domnul Rubic, dragi colegi, o să ascultăm pe domnul Rubic. Vreau doar să spun că uh, la votul pe Afganistan eu nu am votat, deoarece am probleme personale cu acest raport, dar asta e. Am vrut doar să explic. Mulțumesc. Notăm uh, această declarație în procesul verbal. Și câtă vreme mai sunteți aici, dragi colegi, ieri la începutul ședinței erau prea puțini colegi prezenți, așa încât am să reiau acum în protocol am introdus un mulțumesc către Bogdan Venta. Poate măcar PP-ul să mă asculte o clipă? Cristian, eu spuneam că ieri erau foarte puțini colegi prezenți, dar am introdus mulțumiri către Bogdan Venta pentru protocol, pentru munca lui um, în această comisie. Vreau să reamintesc asta și colegilor absenți ieri și prezenți acum de asemenea, adăugăm mulțumirea noastră colegei Valerii din secretariat care ne uh, va părăsi. Iată, încheiem astfel uh, votarea electronică. Thank you. Ok, colleagues, we're moving now to item 18. Dragi colegi, trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Uh, cei care părăsesc sala, vă rog să îi rog să o facă în liniște. Uh, vorbim de delegația ad hoc a Comisiei pentru Dezvoltare în Bolivia, 18-20 septembrie 2018. Eleni Teoharus a condus această delegație împreună cu Augustin Diaz de Mera și Doru Claudian Frunzulica. Doi colegi văd că sunt prezenți în această dimineață și știu uh, din partea secretariatului că a fost o misiune foarte interesantă. Am auzit că ați avut întâlniri la nivel înalt, inclusiv jumate de zi, împreună cu președintele Evo Morales, într-un elicopter. Uh, și ați putut vedea câmpiile de coca, care au fost transformate în uh, terenuri ce produc alime, fructe Eh, trebuie să mulțumim guvernului bolivian pentru această excelentă delegație. Deci, repet, au fost întâlniri la nivel înalt. Noi acum avem un debriefing pe tema acestei uh, misiuni. Dialogul la nivel politic înalt Bolivia-UE eu se derulează în La Paz. Și acum o să dau cuvântul Eleni Teoharus, președinta delegației ca să ne povestească mai mult despre această vizită și semnificația ei și ce mai avem de făcut după aia. Eleni, ai cuvântul. Thank you, chair lady. Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi de toate doresc să mulțumesc colegilor care au participat la această misiune. Domnul Augustin de Mera, domnul Doru Frunzulică, dar și Lolei, care a avut intenția de a participa, dar din nefericire a avut o problemă neprevăzută și n-a putut să uh, participe la misiune. Sigur, aș dori să mulțumesc Ioanei, Donatella, lui Harris și tuturor membrilor staffului care au pregătit uh, în cel mai bun mod posibil misiunea noastră și reprezentantului Uniunii Europene la PAS, de asemenea mulțumesc dar nu mi-amintesc exact numele său de familie, Leon, oricum prenumele, dar cunoașteți oricum. Oricum, dragi colegi, scopul delegației a fost de a monitoriza până în aplicare a uh, cooperării pentru dezvoltare UE Bolivia în trei domenii prioritare, reforma justiției, lupta împotriva corupției, lupta împotriva uh, stupefiantelor și managementul resurselor hidrografice în general. În ce privește cele trei uh, puncte focale ale cooperării Uniunii Europene cu Bolivia, ele au fost alese în mod strategic și uh, pe linie cu propriile priorități de dezvoltare ale Boliviei, inclusiv agenda de reformă, agenda patriotică până în 2025 și planul cincinal de dezvoltare uh, până în 2020. The largest recipient of the European Union. Bolivia este cel mai uh, important beneficiar de uh, fonduri europene pentru cooperare și dezvoltare în uh, America Latină cu instrumentul respectiv. E vorba de 281 de milioane de euro Uh, alocate pentru perioada 2014-2020. Uh, În plus, Bolivia beneficiază din partea uh, programelor regionale și tematice, cum ar fi cele privitoare la drepturile omului și societatea civilă. Pe durata vizitei noastre ne-am întâlnit cu patru miniștri, un uh, ministru adjunct, șef de misiuni, șef de, pentru cooperare, reprezentanții societății civile, Consiliul, și consiliul Național pentru combaterea traficului de droguri și uh, ai uh, forței speciale uh, pentru combaterea traficului de droguri și reprezentanții uh, autorității care se ocupă cu munca minorilor. Însă, sigur, întâlnirea la nivel cel mai înalt a fost cu președintele Evo Morales. Da, într-adevăr, uh, am zburat într-un elicopter uh, peste terenuri uh, pe care anterior se cultivau plante de coca, iar acum se cultivă fructe. Uh, acum Dați-mi voie să mulțumesc tuturor celor implicați în pregătirea misiunii. Deja am spus asta, nu mă mai repet, dar așa scrie aici, spune vorbitoarea. Ați uh, primit raportul misiunii noastre, nu vreau să intru acum în detalii, ci mă concentrez doar asupra punctelor principale. Uh, partenerii noștri din Bolivia, inclusiv ministra pentru planificare, Mariana Prado Noia și noul ministru de uh, externe, Diego Pari, au confirmat alinia strategică a cooperării pentru dezvoltarea UE cu propria agenda de dezvoltare a Boliviei. Mm, opinia mea personală e că domnul, sau noul ministru de externe, domnul Pari, e un spirit liber care a beneficiat de o educație uh, altă în SUA și cred că pe viitor ar putea fi un bun președinte. Apoi, uh, doamna ministru Prado Noia, uh, care se ocupă de coordonarea cu donatorii, s-a, uh, a confirmat uh, cooperarea cu Uniunea Europeană și în domeniul uh, managementul resurselor uh, uh, de apă și uh, a spus că trebuie să se facă mai mult în ce privește reforma în justiție, apoi s-a mai vorbit despre dezvoltarea zonelor rurale. E un fenomen de urbanizare accelerată în uh, Bolivia și sărăcia urbană a crescut în ultimii ani. Sunt nevoi specifici pentru dezvoltare, inclusiv serviciile publice uh, în domeniul resurselor hidrografice, sănătății, transportului, educației și energiei alternative. Acum, în uh, ce privește afacerile externe, domnul ministru Pari a vorbit despre multele puncte de convergență dintre Bolivia și Uniunea Europeană și marea importanță de a utiliza cât mai bine dialogul între cele două părți Uh, dar pe picior de egalitate. Liberalizarea regimului de vize, baza, bazându-ne pe reciprocitate și un posibil viitor acord comercial, sunt puncte în legătură cu, toți, cu care toți am convenit că am putea intensifica schimburile pe viitor. Uh, ministrul pentru Justiție, domnul Hector Arche Saconeta, Ehm, se pare că toți la nivel de ministere au ehm, ehm, nume de botez ale vechilor greci. Da, domnul ministru de justiție a recunoscut că o provocare e nevo- nevoia de a consolida independența justiției și problema este că au resurse umane limitate pentru că nu, nu au suficiente resurse bugetare, ceea ce cauzează întârzierile reformei în justiție. Noi ne-am reunit și cu ministrul Carlos René Fortunio pentru mediu și resurse hidrografice. Am vorbit despre multe subiecte, inclusiv energiile regenerabile și suficiența energetică, industria extractivă, persoane deplasate intern din motive de schimbări climatice. Eh, trebuie ca Bolivia să-și diversifice sursele de energie eh, și uh, uh, eventuale exporturi în regiune mai este și problema schimbărilor climatice, accesul la apă și la resurse regenerabile, managementul deșeurilor. Cred că e o problemă principală a acestei țări. În ce privește reuniunea noastră cu președintele Evo Morales, am avut ocazia așadar a unei, unei vizite în elicopter la, uh, în regiunea Cimore, în zona Cochabambei. Uh, este zona unde sunt principalele culturi de coca în regiune, mai eh, este o regiune Yungas. Domnul Morales se mândrește cu faptul că eh, Bolivia nu mai respectă pactul SUA și strategia sa împotriva drogurilor. El consideră că modelul bolivian este unul de succes și ne-a explicat că eh, terenurile pe care se cultiva coca au scăzut de la 30.000 la 20.000 de hectare. Sigur, cultivarea de plante de coca este considerată ca o activitate tradițională în Bolivia, dar mm, frunzele de coca erau limitate, sunt limitate, nu pot fi, cultura acestora nu poate fi pe deplin eliminate și frunzele de coca sunt venite doar pentru consum intern. Acum, pe terenurile pe care anterior se eh, cultiva doar coca, cresc eh, banane eh, sau ananas. În colaborare cu sindicatele și susținere din partea Uniunii Europene, guvernul a dezvoltat un program sofisticat de control Președintele Morales a vorbit și despre reducerea sărăciei și mai ales a sărăciei extreme de la 37% la 17%. Mai mult de 3 milioane de mm, persoane au ajuns la un eh, venit de nivel mediu. Ministrul adjunct al justiției ne-a prezentat eh, eh, lupta împotriva traficului de droguri. Datorită și ajutorului Uniunii Europene a prevalat o nouă viziune cu proiecte alternative de dezvoltare Bolivia are nevoie de 15.000 de hectare de coca pentru consum intern, însă produce la ora actuală peste 22.000 de hectare. De aceea a luat măsuri la nivelul uh, OMC ca să încerce să comercializeze în mod legal uh, produsul său de coca pentru utilizări tradiționale. Chiar dacă nu a fost un succes, această inițiativă, Bolivia vrea să reducă și mai mult uh, cu, uh, cultura de coca. Noi ne-am întâlnit și cu șefii uh, pentru cooperare din statele membre UE și Elveția. Am, ne-am întreținut despre proiecte finanțate comun. Programarea comună este un pas înainte pentru o mai bună utilizare a bugetelor pentru cooperare a, donator- a donatorilor și impactul acțiunilor, însă apa și sănătatea rămân provocări pentru Bolivia, diversificarea resurselor de energie, mai ales cele regenerabile, reforma justiției, sunt și ele uh, domenii uh, unde e nevoie de îmbunătățiri și sprijin din partea comunității internaționale pe viitor. Contribuția Uniunii Euro Europene s-a considerat a fi foarte importantă în domeniul drepturilor omului și susținerea la adresa organizațiilor societății civile și construirea de capacitate pentru autorități locale. Am avut ocazia să avem un schimb de opinii în legătură cu peisajul politic și situația drepturilor omului în Bolivia, mm, într-un număr de reuniuni cu șefii de misiuni ai UE, membrii ai opoziției din Parlament, Gonzalo Bariendos, Edwin Rodriguez, și apoi am avut și un schimb de opinii foarte interesant cu ONG-uri din domeniul uh, drepturilor omului, naționale, internaționale. Sunt provocări care rămân, și anume mm, legislația uh, nouă sau existentă s-a pus foarte greu în aplicare, probleme cu reforme în uh, justiție, probleme legate de impunitate, condiții foarte proaste în închisori, drepturile omului, violențe împotriva femeilor, munca minorilor, probleme cu ă, societate, funcționarea societății civile. În ce privește eh, munca minorilor, ne-am întâlnit cu un sindicat bolivian eh, al eh, lucrătorilor minori, și deci adolescenți. S-a vorbit despre legislația din 2014 în acest domeniu care permite minorilor să lucreze măcar într-un cadru protejat juridic și să susțină familiile ceea ce fac ei de la vârste fragede. Sigur, asta contravine principal, principalul drepturi ale copiilor, dar uh, măcar uh, există un cadru juridic și asta ne s-a și cerut uh, să-i sprijinim în acest sens. În ce privește violența împotriva femeilor, femeile au o slabă participare la viața politică, sunt supuse discriminării, mesajul a fost clar dezvoltarea durabilă a Boliviei depinde de reforme structurale, schimbări culturale în ce privește politicile de gen, participarea femeilor la societate. Domnul Augustin Diaz de Mera, colegul nostru, a făcut o vizită la un centru din regiunea El Alto, Așadar, dacă este de față, i-aș da cuvântul lui Augustin să ne prezinte această vizită, dar se pare că nu e cazul. Atunci, continui. Subsemnata și Doru Frunzulic am avut uh, ocazia să vizităm un proiect în uh, orașul Oarina în legătură cu îmbunătățirea bazinului hidrografic al lacului Titicaca pentru acces la apă potabilă în contextul schimbărilor climatice. E o regiune care se află la o înălțime de 4.000 de metri, uh, și pentru noi a fost dificil chiar să respirăm, să ne mișcăm, dar ne-a interesat uh, metoda de mm, purificare a apei pe care o folosesc ei, însă am văzut că sunt probleme legate de gestionare uh, care trebuie rezolvate. În încheiere, pentru toate aceste emisiuni vă mai spun că uh, am uh, văzut că există o aliniere cu prioritățile naționale și cu o programare comună eficientă. Apoi, două din cele trei puncte focale de cooperare ale noastre, lupta împotriva uh, traficului de droguri și gestionarea resurselor hidrografice, uh, se bucură de o rată mai mare de programare și uh, pune în aplicare, însă în ce privește apa și sănătatea mai sunt multe de făcut. Uh, trebuie să, autoritățile trebuie să se asigure că ritmul uh, ridicat de urbanizare și impactul schimbărilor climatice sunt atenuate prin accesul, uh, asigurarea accesului la apă potabilă. În ce privește reforma justiției și lupta împotriva corupției, cel de-al treilea punct focal, trebuie mai multă cooperare și mai multe fonduri din Uniunea Europeană alocate pentru a ajuta acest sistem de reformă, uh, acest program de reformă a justiției. Acum, dacă colegii doresc să ia cuvântul, dacă au comentarii, uh, vă rog, uh, au posibilitatea să o facă și mulțumesc din nou tuturor pentru contribuția adusă și pentru că am putut să realizăm această misiune excelentă. Încă ceva în ce privește purificarea apei uh, la nivelul lacului Titicaca Cu fonduri limitate, ei totuși pot produce apă curată utilizând uh, fenomene naturale, cum ar fi uh, gravitatea, osmoza. Și știu foarte bine cum să o facă. A fost chiar impresionant modul în care uh, ei reușesc să facă acest proces de purificare a apei cu mai puțin de 30, 35.000 de euro pe an, ei au posibilitatea de a furniza apă potabilă orașului și e impresionant că la altitudinea asta de 4.000 de metri apa era foarte murdară. Mă refer la apa lacului Titicaca și, și apa din puțuri de asemenea, din, pentru că nu există sisteme de canalizare. Mă rog, asta a fost prezentarea mea. Și acum au cuvântul colegii dacă își doresc. Very, very full um, feedback. Um... Mulțumesc, Eleni, pentru această prezentare exhaustivă. Doru, dacă doresc să adaugi ceva. Uh, <clears throat> it might be difficult to add something It was... E dificil uh, să adaug eu ceva, pentru că, într-adevăr, prezentarea a fost exhaustivă. Aș vrea și eu să subliniez profesionalismul președintei noastre, doamna Teoharu. Apoi uh, să mai spun că, de fapt, uh, a fost vorba de o vizită care face parte, ca să spun așa, din influența noastră la nivel global a Uniunii Europene, pentru că se poate pune întrebarea de ce finanțăm noi o țară atât de îndepărtată, Bolivia? și în care există multe probleme politice uh, cu alegerile și așa mai departe. Dar uh, până la urmă, totuși, cum spuneam, e partea influenței globale a Uniunii Europene, e modul în care Uniunea Europeană înțelege să uh, susțină democrațiile din lumea întreagă, pentru că dacă nu ne implicăm noi, e dificil să avem și noi o influență acolo, de aceea trebuie să susținem în continuare dezvoltarea unor țări ca Bolivia, ca aceste țări, până la urmă, să aleagă calea democrației reale, drepturile societății civile, libertatea presei, care nu întotdeauna sunt în cele mai bune condiții în aceste țări. E și o chestiune de condiționalități, pentru că până acum Uniunea Europeană a acționat mai timid, încercând să influențeze modul în care aceste țări uh, evoluează spre democrații reale, dar trebuie să facem mai multe eforturi. Bolivia are un viitor, sunt mulți uh, tineri în Bolivia, tânăra generație își dorește uh, să fie consolidate drepturile tinerilor, mai e și problema egalității de gen. E un subiect foarte important acesta pentru Bolivia ținând cont de tradițiile lor, de, de procentajul indigenilor în societate, sunt uh, și alte subiecte. E foarte bine că am avut convorbiri la, nivel cel mai, la nivelul cel mai înalt, ceea ce de, demonstrează importanța pe care ei o acordă Uniunii Europene în ansamblu, nu doar uh, delegației uh, noastre Parlamentul Parlamentului European. E clar că trebuie să continuăm această colaborare și vă mulțumesc. Thank you, thank you very much. Mulțumim și noi, spune președinta. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, domnul Țela. Ja, vielen Dank erstmal für den äh, Bericht. Mulțumesc, Eleni, pentru raport. Am fost în Bolivia în anii trecuți cu Comisia de Drepturile Omului și imaginea pe care ne-am creat-o acolo nu era una prea fericită. Președinția lui Morales pare să fie din ce în ce mai dictatorială. Sunt grupuri care sunt atâțate unele asupra celorlalte. Noi am văzut două demonstrații mari cât timp am fost acolo tocmai ale populației indigene. Nu am putut să ne întâlnim cu Ministerul uh, Afacerilor Externe, cu cel al industriei, al muncii, erau blocate pur și simplu. Ajutorul pe care îl trimitem acolo e trimis ca budget support, ajutor la buget, prin care se finanțează proiecte care trebuie să ducă la îmbunătățirea irigării zonelor agricole. Acolo însă ni s-a spus că majoritatea proiectelor se au loc în zona din care provine președintele Morales. El vine din al um, treilea um, grup ca populație indigenă, dar acolo se găsesc majoritatea proiectelor finanțate de noi. Am încercat să vizităm o, o închisoare de aproximativ 800 de locuri, o fostă mănăstire închisă hermetic din afară. Înăuntru deținuții se autoadministrează, dar sunt de trei ori mai mulți, cel puțin de trei ori mai mulți decât ar fi locuri. Alimentarea se face cu intermediul prin rude, prin două ieșiri intrări. Și deși s-au pregătit pentru venirea noastră, condițiile au fost de nedescris. La fel și munca copiilor, o altă problemă care ne-a uh, șocat Legislația spune acum că uh, copiii pot munci de la 10 ani încolo și copiii ne spuneau că această lege îi avantajează. Sigur că noi trebuie să vedem lucrurile altfel. Avem apropierea lui Morales de Cuba și de Corea de Nord. A și arătat acest lucru când au avut un um, loc în Consiliul de Securitate al ONU. Neliniștile cresc, din păcate, în țară. Știm că el a fost votat ca prim-președinte eh, indigen, tocmai pentru a lupta pentru drepturile acestora, pentru a reprezenta eh, situația și la nivel internațional și le-a apăra situația, dar tocmai o zonă de protecție din nord este sacrificată pentru a trage o șosea pe acolo în ciuda opoziției populației locale. Vor să lege atât de Brazilia cât și de nordul Americii de Sud. Nu știu dacă ați văzut, dar uh, războiul pe care l-au pierdut în secolul XIX, care le-a tăiat accesul la Oceanul Pacific, pentru că Chile a ocupat acea uh, zonă care ținea înainte de Bolivia și acolo se face în momentul de față o propagandă activă, se cere o revizuire a situației și acces la Oceanul Pacific. Și de fapt multe alte asemenea probleme una dintre demonstrațiile care au blocat Ministerul Economiei când a fost noi acolo, i-am întrebat pe demonstranți de ce protestează. Și au fost în principal femei indigene care trăiau vânzând haine pe care le primeau drept ajutoare din Statele Unite. Deci marfă second hand Iar Morales dorește să taie legăturile cu Statele Unite și atunci aceste femei și-ar fi pierdut uh, singura sursă de venit. Le-ar fi periclitat așadar existența și de aceea au ieșit în stradă. Neliniștile în țară sporesc, iar când colegul uh, Frunzulică spune că trebuie să urmărim îndeaproape evoluțiile, sunt de acord cu dânsul. Dar ar trebui să ne asigurăm că mijloacele pe care le punem la dispoziție să nu fie folosite unilateral din perspectivă politică de către președinte și de oamenii săi. Să fie niște bani care să profite toată lumea. Unul din alimentele de bază ale populației indigene este quinoa. Quinoa e cultivată acolo în condiții extreme și a trebuit să vedem cum uh, această, acest aliment a ajuns la modă în toată lumea și prețul e acum atât de mare încât populația la fața locului nu și-l mai poate permite acest cereală pentru că merge totul la export. Interesant acest uh, ultim punct, spune doamna președinte. Dacă te gândești la campaniile pe care le vedem noi, cu cât de sănătoasă ar fi chinoa, nu e aici uh, colegul Bernd Lange, dar impactul uh, comerțului nu e întotdeauna unul pozitiv. Eleni, doresc să mai spui ceva și... Mai am DEFCO și uh, Serviciul de Acțiune Externă. Avem și pe cineva din partea ambasadei. Mulțumesc pentru prezența. Eleni, așadar. Mulțumesc, domnule președinte. Da, este corect ce spune colegul Țeller și dânsul are dreptate să se îngrijoreze și noi când ne gândim la unde anume ajung banii pe care îi trimitem într-acolo. Aș spune însă că s-au înregistrat și progrese. Chiar dacă avem acest sistem paradoxal al lui Evo Morales el e foarte iubit și asta e greu de înțeles de fapt acolo. Atât pentru că face parte din uh, trunul din triburile indigene, dar și pentru că e un om simplu, îi răspunde fiecărui cetățean în parte, joacă regulat fotbal, într-o echipă de fotbal, uh, deși are 59 de ani plus, cum ne-a spus el. Plantațiile de coca sunt foarte importante. Atât UE cât și experții și poziția ne-au spus că aceste plantații că aceste frunze pe care indigenii le folosesc și le mestecă zilnic sunt mult mai bune decât cele din Peru. Știm că nu ne place că se fac și uh, droguri de aici, dar, din acestea, dar noi nu am fost acolo în calitate de detectiv sau de polițiști. Așa am și spus în uh, prezentarea mea. Mă rog, poate am rotunjit cumva lucrurile, dar susțin și cele spuse de colegul Zeller. În ceea ce privește închisorile, v-aș aduce aminte că și în UE există probleme cu închisorile. Chiar și în țara mea, în Cipru, există uh, închisori suprapopulate. Nu ne putem aștepta la ceva mai bun dintr-o țară subdezvoltată din America Latină. Astăzi, la la Paz are loc o conferință de nivel înalt pe problema păcii și cred că ar, și acolo se va încerca același lucru. Dacă susținem aceste eforturi de a exista o coordonare între țările din America Latină spre o conviețuire pașnică și o cooperare în uh, problemele care există, în soluționarea lor. Problema sistemelor de canalizare inexistente cred că este cea mai mare problemă din această țară. E vorba nu doar de posibilitatea de a avea apă potabilă curată, ci și de probleme în uh, spitale unde apar zilnic noi și noi infecții. problema accesului la Pacific este într-adevăr uh, mare. În 1904 Bolivia a pierdut uh, războiul cu Argentina și din păcate au semnat acest acord renunțând la teritoriile care îi legau de Pacific. Iar Chile Tocmai acum o lună s-a dat decizia la Tribunalul Internațional. Pentru Bolivia nu mai există nicio șansă pentru acest acces. Însă Chile a oferit o zonă de liber schimb, crearea unei zone de liber schimb într-un port acolo în nord și o legătură de cale ferată, pentru că nu e o distanță prea lungă pentru că, iată, vecinătate bună există și cooperare de asemenea. Avem situații similare în Kaliningrad sau între Croația și Slovenia și în multe alte zone. Eu cred că dacă Bolivia se comportă corespunzător, nu va pierde acest, acest acces la Oceanul Pacific. Mulțumesc din partea DigiDevco, domnul Roy, și din partea Serviciului de Acțiune Externă. Doriți să mai adăugați ceva spre dialogul care are loc astăzi? Mulțumesc, doamnă președinte. Serviciul de Acțiune Externă. În primul rând, felicitări echipei care s-a deplasat la fața locului suntem de acord cu concluziile dumneavoastră, știm că e o țară în curs de dezvoltare, țara care primește cele mai multe ajutoare din partea noastră în America de Sud, nu în America Latină, și ce facem acolo, de fapt, promovăm reducerea sărăciei și progresul economic în această țară. Și am văzut că în sectoarele pe care le-am identificat, în 2014, gestiunea apei, această cooperare s-a bucurat de succes. Ce nu s-a bucurat de succes a fost reforma în justiție. Știm că sunt necesare reforme în acel domeniu, iar concluzia că e vor fi nevoie de mai multe fonduri nu e tocmai potrivită, pentru că nici n-au putut cheltui cele 50 de milioane prevăzute în ultimii 5 ani acum abia încep să fie folosiți, folosite fondurile, însă rămâne un subiect important, un subiect, un dialog continuu, cum spunea și domnul Țelăr, există și alte lucruri importante acolo. E vorba de al patrulea mandat în referendum uh, în 2016 s-a uh, hotărât să nu participe din nou la alegeri, dar a reușit să găsească o portiță în acest sens. Suntem așadar într-un dialog continuu, nu doar pe subiectele menționate, ci ne uităm și la evoluțiile politice generale, drepturile diferitelor minorități chiar dacă la nivel global populațiile indigene s-au uh, emancipat, multe dintre acestea nu mai sunt de acord cu politicile domnului Morales. Alegerile au loc în uh, toamna anului viitor. Așteptăm o participare variată în cât mai multe cu cât mai mulți candidați. Știm că se discută astăzi și în dialogul de nivel înalt și cooperarea cu Bolivia în general, într-un context mai general. Am văzut că de multe ori în uh, Consiliul Națiunilor Unite nu votează cu Europa, ci mai degrabă cu țări care nu sunt prietenii noștri, unele menționate și de domnul Țelăr. Dorim să îmbunătățim acest dialog și această înțelegere pe care o avem. Când ne uităm și la Agenda 2030, acordul la Paris și altele. În ceea ce privește schimbările climatice, considerăm că se mai poate progresa cu Bolivia și sperăm să avem un răspuns pozitiv din partea acestui uh, guvern, dar și a societății în general, o societate care ar dori să participe mai mult în dezbaterea politică și în participarea politică pe diferite niveluri. Cam asta ar fi ceea ce aș avea de spus de acord cu observațiile făcute cu privire la cooperare, dar și uh, cu Comisia de la Drepturile Omului care a fost acolo acum câteva luni și uh, povestit de domnul Țeller. Sunt multe lucruri de făcut în Bolivia. Credem că există o relație pozitivă, dar mai e de lucru. Mulțumesc. Din partea DEVCO, doriți să mai adăugați ceva și apoi dau cuvântul domnului Diaz de Mera. Defco așadar și apoi Augustin. Trageți un pic sufletul și te ascultăm apoi. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim pentru raport. Apreciem această concluzie pozitivă și susținem, așa cum ați spus, relația pozitivă cu autoritățile boliviene, inclusiv a domnului președinte, care arată cât de important este relația noastră. Pe partea de cooperare, e important pentru că e cel mai mare recipient de fonduri în America Latină. Iar UE este cel mai mare donator și atunci cooperarea cred că are șanse bune. S-a adoptat o strategie comună în Europa pentru a implementa uh, o serie de elemente acolo în diferite sectoare. Apreciem așadar observațiile din raport, le luăm uh, în considerare și suntem de acord cu concluziile raportului cu privire la importanța dată uh, apei curate, canalizării și dezvoltării în general. Și în acest context vă putem spune că în săptămânile următoare inițiem două programe noi pe justiție pentru a pregăti o intervenție mai mare pe viitor și o intervenție în zone rurale, dar și orașe, pe apă și sisteme sanitare. Sperăm că aceste două programe noi vor fi aprobate înainte de sfârșitul anului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Augustin Diaz de Mera, dacă dorești să intervii. I-am auzit pe ceilalți doi colegi prezenți și domnul Țelăr. Eu, seniora. Îi pido disculpe. Mulțumesc, doamnă președinte. și vă rog să mă scuzați pentru întârziere. Trebuie să particip la un vot din Comisia Libe. Așadar, în legătură cu misiunea Comisiei DV în Bolivia, am o părere foarte bună. Asta și uh, pentru uh, participarea colegilor, uh, doamna Teoharu, domnul Frunzulică, uh, modul în care secretariatul a pregătit totul cu foarte mare eficiență, subliniez asta, cele trei puncte la care s-a referit misiunea, justiție și corupție, droguri și apă. Dar înainte de a mă referi la asta, vreau să spun că apreciez foarte mult și respect foarte mult guvernul Boliviei respect foarte mult pe președintele Evo Morales, asta independent de uh, pozițiile noastre politice diferite. Am fost foarte bine primiți acolo, am avut întâlnire la nivel foarte înalt, cu patru miniștri, cu un ministru adjunct, plus, bineînțeles, președintele. Probabil că deja s-a făcut un raport exhaustiv, așadar eu mă voi referi doar la uh, ceea ce ține de eradicarea culturilor ilicite și înlocuirea lor cu uh, culturi alternative. Într-adevăr, președintele Morales uh, ne-a dus uh, uh, cu elicopterul, am survolat zona boliviană tropicală și am văzut terenuri care anterior erau consacrate culturilor de coca și au fost acum aceste culturi înlocuite de trei culturi alternative, citrice, ananas și în fine, sunt uh, uh, apoi niște uh, uh terenuri și pentru piscicultură, piscicultură, pești pentru uh, consumul uh, autohton, dar uh, am, au început și exporturile spre Brazilia. Am apreciat foarte mult uh, în altă ordine de idei uh, întâlnirea de la El Alto cu femei din societatea civilă, unde am putut să-mi dau seama cât de eficient gestionează Uniunea Europeană fondurile, fondurile foarte bine utilizate pentru ca femeile să capete mai multă putere în societate, pentru a se forma adevărat lideri feminini care să poată dezvolta bune practici în cadrul conviețuirii relațiilor între sexe și în același timp femeile au și un loc de muncă, ceea ce le permite să fie independente. Ceea ce este foarte important. Și uh, nu pot să nu vă mai povestesc ceva în final, uh, un lucru cu adevărat surprinzător și sunt uh, foarte fericit că am putut să am experiența asta. Cred că doar domnul Frunzulică și cu mine știm despre ce e vorba. Deci după ultima reuniune cu specialiști în lupta împotriva narcotraficului, uh, un general uh, um, prin intermediul unui capitan uh, s-a interesat de numele și prenumele meu și la ușa avionului am primit o insignă și o decorație din partea guvernului bolivian uh, pentru cooperarea și colaborarea mea în lupta împotriva narcotraficului. A fost ceva de dreptul surprinzător, apreciez foarte mult și uh, am fost foarte încântat de uh, decorația primită. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc și mulțumesc că ne-ai povestit și uh, acest ultim uh, lucru. Cu siguranță a fost ceva impresionant. Think, um, we've, we've had a faith... <coughs> Cred că am, am uh, avut o discuție utilă. Subiectul va fi continuat să fie urmărit de viitorul uh, Parlament. Mulțumesc tuturor! echipei care a organizat, Comisiei, Serviciului de Acțiune Externă și tuturor pentru prezență. Putem trece mai departe, punctul 19. Tot uh, Eleni este uh, raportor, acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Côte d'Ivoire și Comunitatea Europeană. urmă examinarea proiectului de aviz, am fost informați că va fi uh, supus la vot în ianuarie, de aceea calendarul este foarte strâns. Un schimb de păreri astăzi, întâlnire extraordinară la Strasburg pe 10-13 decembrie. Eleni, ai cuvântul așadar, te rog. Thank you, Chair. Well, Mulțumesc, doamnă președinte. Am să prezint uh, protocolul între UE și Republica Cote d'Ivoire. Trebuie acum să fie adaptată la noua politică pentru pescuit, cu accent pe bună guvernanță și pescuitul sustenabil, recunoscând importanța uh, coerenței politicii între PCP politica comună în domeniul pescuitului și uh, obiectivele UE de uh, dezvoltare și cooperare se acoperă șase ani și oferim astfel un anumit grad de stabilitate. Oportunitățile de pescuit uh, acordate navelor UE respectă legislația în vigoare și cu recomandările internaționale ale uh, Comisiei pentru conservarea tonului în Atlantic și respectă uh, principiul surplusului disponibil. Noul protocol se referă la uh, un tonaj de referință de 5500 de tone pe an, mai mic decât protocolul anterior, 6500 de tone pe an. Prin urmare, nivelul capturilor este controlat dar permite totuși existența unei bune rețele de zone de pescuit pentru navele europene datorită acordurilor în domeniul pescuitului încheiate de UE cu alte țări din Africa de Vest, fapt care permite includerea sa într-o rețea regională de APP active. Pare doamnă președinte, dar fondurile sunt de 16 și nu pot să citesc decât caractere de 20, deci mi-e un pic cam greu. Contribuția financiară prevăzută de prezentul protocol se uh, ridică la 682 de mii euro pe an, o creștere ușoară față de protocolul anterior. În primii doi ani, acest total va fi divizat în sume anuale de 330.000 de euro pentru accesul la zona de pescuit ivoriană, și de 352.000 de euro pentru obiectivul specific de sprijinire a punerii în aplicare a politicii în domeniul pescuitului în Côte d'Ivoire. Pentru perioada rămasă, diviziunea va fi de 275.000 de euro și respectiv de 407.000 de euro. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă și binevenită a bugetului sectorial promovând pescuitul responsabil și exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole și vizând în special îmbunătățirea monitorizării, controlului și supravegherii, sprijinirea pescuitului la scară mică, îmbunătățirea cunoștințelor științifice cu privire la stocurile de pește, sprijinirea economiei albastre și dezvoltarea acvaculturii. Raportarea consideră că protocolul va promova exploatarea responsabilă și sustenabilă a resurselor piscicole din Côte d'Ivoire în interesul ambelor părți și că, prin urmare, este în concordanță cu obiectivele acordurilor pentru pescuit sustenabil și ale cooperării pentru dezvoltare. Din aceste motive, susțin aprobarea protocolului. În acest scop, sugestia noastră în ce privește inițiativa Comisiei pentru uh, Piscuit de a promova dezvoltarea pescuitul artizanal și la nivel local, inclusiv de procesarea peștelui, precum și parteneriatul uh, ce ne leagă de acest sector, promovând rolul femeilor și al tinerilor în pescuitul artizanal, pentru a permite un mai bun acces la piață, uh, consolidând monitorizarea și controlul controlul, așa încât să existe uh, un sector al pescuitului legal pentru a ameliora inclusiv uh, gradul de absorpție a fondurilor, obținând uh, rezultate tangibile pentru populația locală. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, thank you very much. Președinta, mulțumim foarte mult. Dacă doresc alți colegi să intervină, domnul Topca, și vă urez bun venit din nou în comisia noastră. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Vreau să-i mulțumesc doamne Teoharus, colega noastră, pentru proiectul de aviz și vreau să spun că împărtășesc întru totul opinia. Trebuie să rectificăm acest nou protocol, permițând astfel să susținem eforturile coastei de fileș pentru a-și dezvolta economia, pentru a promova un pescuit durabil, sustenabil, ceea ce e în interesul nostru al tuturor. Am să depun câteva amendamente, marginea rezoluției, pentru a susține sublinia necesitatea de a ajuta, de a sprijini Uh, coasta de fil, deci pentru a combate pescuitul ilegal, uh, consolidând supravegherea de coastă și aplicarea protocolului prin redactarea unui raport anual de punere în aplicare, care va trebui transmis uh, atât Parlamentului European cât și Consiliului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune președinte, domnul care. Cormie. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, trebuie să legăm uh, lucrurile între ele, în special raportul pe economia albastră, pe care am plăcea să-l prezint în această comisie. Pescuitul e doar un sector în această economie albastră și important e, cum a spus și colega noastră, să ne referim la coasta de Fildiș, da, să conectăm acest protocol cu acordurile pe care le avem cu alte țări din aceeași zonă a Africii. Uh, Uh, frontierele pe care noi le vedem, peștii nu le văd. Deci trebuie să fim foarte bine coordonați și să ne asigurăm că, dincolo de uh, semnarea acestui contract administrativ și financiar, cum spune și domnul Ponga, uh, să avem un raport anual al Comisiei, poate nu țară de țară, dar măcar pe zona halieutică specifică, așa încât și uh, tot ce ține de economia albastră să fie corect pus în aplicare în toate regiunile așa încât avem nevoie de aceste raportări, cum spuneam. Vă mulțumesc foarte mult și am să depun un amendament în acest sens, în mod firesc. Într-adevăr, asta vreau să vă spun și eu, spune președinta, e nevoie de un amendament în acest sens uh, la acest raport. Domnul Zeller. Ja, Dank, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am trecut am avut un raport foarte critic al Curții de Conturi cu privire la aceste acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului. Nu știu cum se cantifică aceste resurse despre care e vorba aici. Metodele de supraveghere din majoritatea țărilor nu există decât la un nivel foarte rudimentar. Știm că tonul nu respectă granițele eh, naționale sau apele eh, naționale. Până la urmă, doar despre ton este vorba. Și acesta are o mare uh, suprafață sau zonă în care își uh, desfășoară, își trăiește viața. Și întrebarea mea este dacă ne uităm cu atât atenție la acest, acest tip de pescuit local, dacă are posibilitatea de a mai pescui local. Am văzut că tot auzim că mările sunt goale, am fost în Thailanda în acest an, ne-am uitat la industria de pescuit de acolo. Era vorba într-adevăr de condițiile mizerabile a peste un milion de muncitori din industria thailandeză a pescuitului, însă pe de altă parte responsabilii de acolo ne-au spus că ton oricum nu mai există de mult iar ceea ce vi se vinde drept conservă de ton conține bonito, un, o specie similară, dar care nu e totuși ton. Și mă uit la marile nave de pescuit din Europa, de obicei spaniole, așa cum a răspuns comisia, dacă marfa ajunge în Europa sau nu cumva se vinde pe piețele din Japonia, unde prețurile sunt mult mai mari pentru pește de calitate, mai mari decât în Europa. And thank you very much for having... Mulțumim. E cineva de la DG Mare aici? Comisia, da. Vă mă rog, dacă doriți să interveniți. Eu am lucrat la Comisia Envi mai de mult și am vorbit mult de pol- reforma politicii de pescuit și am discutat mult despre aceste acorduri. Am dorit ca ele să se refere tot mai mult la durabilitatea pescuitului și nu doar felul în care UE plătește pentru acces la piață. Ne puteți spune câte ceva și despre imaginea globală, despre raportare, așa încât colegii să înțeleagă mai bine? Comisia. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru comentarii, pentru observații în marginea acestui acord de pescuit și contextul mai general al acordurilor de pescuit durabil pe care le stabilim printr-o rețea de acorduri cu țări în special din Africa și din Pacific. Într-adevăr, în cazul uh, costei de Fildeș e vorba de pescuituri tonului, uh, pescuit care uh, e efectuată de o flotă spaniolă și franceză, care capturează mult ton tropical, vorba de specii de ton tropical și nu de ton roșu. Într-adevăr, acesta uh, se dreaptă către piața japoneză. Tonul pescuit de flota europeană e devarcat în Ghana și coasta de Fildeș pe latura atlantică și Madagascar și insulele Moris, partea Oceanului Indian. Aceste soiuri de ton sunt fie reexportate către UE și e procesat în uh, industria europeană, dar cel mai adesea sunt trimise drept conserve eh, de pește care sunt produse local, în Ghana sau Costa de Fildeș. Iată de ce acordul cu Costa de Fildeș e extrem de important, pentru că există o transformare a peștelui la fața locului și abia apoi este exportat. Și atunci eh, intrarea pe piața europeană se face cu eh, taxă zero. E, pentru că e vorba de pește pescuit sub pavilion european. Deci este o facilitate de taxare tocmai din cauza pavilionului navelor care capturează acest uh, pește. Acum, preocuparea pentru sustenabilitatea tonului tropical e asigurată printr-un program de gestiune regional. Cum spuneți foarte bine, aceste stocuri de pește nu sunt proprii mm, unei zone delimitate uh, la o singură țară, ci sunt specii care sunt uh, ar trebui gestionate, măcar în manieră regională, dacă nu globală, măcar pe latura atlantică. Comisia Europeană, precum și Comisia Internațională pentru Tonul Atlantic, a făcut niște recomandări, recomandări ce se aplică de drept, în măsura în care există măsuri administrative de tip cote, uh, Europa trebuie să le respecte, pentru că noi pescuim în aceste zone cota Uniunii Europene, nu pescuim cota țărilor partenere. Pe de altă parte, pescuim în zone care nu sunt zone teritoriale UE, ci sunt uh, foarte îndepărtate de uh, raza de 12 mile și măsurile de gestionare sunt dezvoltate de țările partenere, fie că vorbim de comercializare, fie că vorbim de securitate, pentru că există și probleme de securitate vis-a-vis -vis de embarcațiunile de mai mici dimensiuni Uh, pe care le utilizează pescuitul artizanal. Programul va fi definit în săptămânile care vin de către partenerul nostru, așa încât să putem aborda prioritățile definite în cadrul acordului și pe care uh, le citați în raportul dumneavoastră. Supravegherea de coastă, supravegherea largul mării, supravegherea resurselor. În ce privește dezvoltarea pescuitului artizanal, afiliere artizanale. Costa de și e o țară care uh, figurează drept model, pentru că noi am reușit să avem un parteneriat sub formă unui acord pentru a favoriza comercializarea peștelui capturat în mod accesoriu, deci care nu e destinat uh, industriei de conserve. Uh, Uh, femeile sunt cele care se organizează în colective pentru a recupera acest tip de pește de la flota care debarchează în coasta de Fildeș, transformă adesea afumă acest tip de pește și îl comercializează la nivel local sau regional. Iată un punct salutat de organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, drept o bună practică de urmărit și de alții, deoarece peștele um, în surplus e deci comercializat, valorificat și asta la nivel local. În ce privește observatorii, țara se angajează într-un program de observare. Inspectorii pot uh, să meargă fie pe nave europene, fie pe nave locale. E vorba de un program de observare regională la nivel de secta, Vă reamintesc că flota noastră are și un program benevol de observare, tocmai pentru a urmări quasi exhaustiv mareele provocate de uh, navele de mari proporții uh, prin tehnologia lor. Apoi, în ce privește raportarea, comisiile noastre mixte, care sunt practic organele de gestionare de administrare a acordului, furnizează un raport semnat de ambele părți, un raport care este transmis Parlamentului și Consiliului și include principalele concluzii în termen de condiții de acces a flote, dar și tot ce ține de program, calendar și supravegherea sectorului piscicol. Mai mult decât atât, plățile, transferurile anuale pe care noi le facem mm, sunt însoțite de un raport de execuție, deci nu cred că este nicio problemă în ce privește raportarea, în ce privește transparența vis-a-vis -vis de Consiliu și Parlament, în felul în care sunt distribuite aceste fonduri. Uh, Acum, coerența cu politica de dezvoltare, cum uh, va spune probabil și colega mea de la DEVCO, există un program regional uh, în ce privește supravegherea și cu asta am să închei. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune președinta. Cred că DG Mare s-a exprimat și a fost o viziune foarte detaliată a felului în care funcționează sistemul. Poate că viitorul Parlament va trebui să analizeze felul în care aceste tipuri de acorduri în domeniul pescuitului pot fi ameliorate încă și mai mult. Vorbeați de acel ton care e pus în conservă chiar în Ghana. Um, deci s-ar putea să se creeze locuri de muncă. Eleni, dorești să mai adaug ceva, să mai spui ceva în concluzii, nu? Prea bine? Atunci Termenul de depunere a amendamentelor e joi, aceasta la ora 10 și vom vota la Strasburg, fie pe 10, fie pe 13 decembrie. Eu sper să fie 13 decembrie. Dacă avem o ședință pe 13 decembrie, s-ar putea să fie chiar la 10 seara. O să încercăm să evităm totuși ședința atât de târziu la Strasburg. Avem, am avut una la ora 9 seara data trecută, o să vedem ce se întâmplă pe 13 decembrie. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la punctul 21, situația populației la nivel mondial. Dar nu știu dacă vorbitorii sunt deja aici sau nu. Because it's people. Um, okay, colleagues, we're moving on to... Dragi colegi, Trecem așadar la punctul 21, situația populației la nivel mondial 2018. Vom vorbi despre un raport pe 2018 al Fondului ONU pentru Populație E un raport care, da, așa se numește, cum se numește și punctul pe care îl discutăm. A fost publicat luna trecută. Anul acesta raportul se numește Puterea alegerii, uh, femei, uh, dreptul la reproducere și tranziția demografică. Raportul a fost cerut de grupul verzilor. Uh, acum, sigur că experții, experta doamna Sitz, Chestene, pe care am invitat-o, ne va explica situația în uh, detaliu imediat, dar vreau să spun că uh, ni s-a vorbit uh, la o întâlnire despre trendurile fertilității care sunt în descreștere. Ne-am întâlnit și cu miște din Niger și mi-au vorbit despre, nu știu, acolo situația este <laughs> o comedie de șapte copii, incredibil. Știm că în Europa tendința este inversă. Uh, și în Japonia sunt probleme, țări europene au mari probleme cu uh, demografia. Pe mine mă interesează și dreptul la alegere al femeilor în uh, contextul acesta al fertilității. Noi avem mare noroc aici în țările noastre că putem avea această alegere. Doamna Staneche va avea cuvântul acum 10 minute și apoi vor avea cuvântul colegii mei. Da, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că dați ocazia să vă prezint acest raport uh, anu- anual. Se referă la trenduri de, ale fertilității în lume, dar și despre alegere sau lipsa de la alegere și ce înseamnă asta pentru femei, pentru cupluri, pentru uh, perspectivele de dezvoltare ale unei țări. Uh, când am pregătit raportul, am, uh, ne-am întreținut cu oameni din întreaga lume și înainte de a vă face o prezentare succintă a conținutului raportului, aș vrea să încep uh,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 do catering so that I can get a job and try to support my husband. Like many Kenyans today, la fel ca mulți cetățeni Keniei de astăzi, Sharon și soțul său își doresc să aibă mai puțin copii și să îngrijească mai bine pe cei pe care i-au. De asemenea, vreau să vă mai arăt un video despre uh, Suedia, dar nu avem timp. Nu, ba da, se pare că avem timp. Uh,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 So here we met uh, Andreas. Așadar, aici l-am văzut pe Andreea cu fi- fica sa de 11 luni, Eda, și ne arată filmulețul importanța, diferența pe care o poate aduce o politică publică. Bine, iată, în Suedia avem concedii parentale și atunci e mai ușor pentru uh, uh familii să aibă câți copii vor, că pot combina și viața de familie cu viața profesională. Raportul spune că dreptul la alegere poate schimba și a schimbat deja lumea, dar înainte de a explica cum anume, vreau să spun câteva cuvinte despre ce se înțelege prin alegere. Alegerea în raport se referă la a dispune de puterea și de mijloacele de a lua propria decizie în legătură cu câți copii să ai, când și cum și modul în care puterea afectează și alte alegeri pe care le faci în viață. Raportul uh, se referă la o definiție mai largă a drepturilor la reproducere și alegerile include și factorii care permit sau împiedic uh, luarea acestor decizii uh, foarte personale în legătură cu viața de familie. Sigur că la baza acestor factori care împiedică alegerea e marele obstacol, în primul rând, al acestor inegalități de gen care încă au rămas Uh, și care afectează multe femei din lumea întreagă care nu pot lua decizii fundamentale despre propria lor viață. Dar e, uh, există dreptul de a alege, e un drept real și e bine că în această săptămână a drepturilor omului la Parlamentul European uh, e bine să reamintim că în 1969, aproape, acum aproape 50 de ani, la conferința ONU în Teheran despre drepturile omului, guvernele de întreaga lume au afirmat dreptul de bază a părinților de a uh, citez, de a determina în mod liber și responsabil numărul uh, copiilor și la ce interval să aibă. Am încheiat citatul. Mm, există dreptul de reproducere și femeile din lumea întreagă exercită acest drept de a preîntâmpina sarcina, de a o întârzia. Doar în țările în curs de dezvoltare, 671 de milioane de oameni uh, utilizează metode moderne de contracepție, dar pe de altă parte mai sunt încă 214 milioane de femei în țările în curs de dezvoltare care sunt supuse riscului uh, sarcinii neintenționate pentru că drepturile lor la reproducere sunt limitate, pentru că nu au acces la contracepția modernă. Ca rezultat, în multe uh, țări cu mare fertilitate, femeile au mai mulți copii decât își doresc. Alegerea este de asemenea limitată și în uh, mai multe țări dezvoltate. Sunt țări cu fertilitate scăzută, unde alegerea este constrânsă, de exemplu, de uh, costul ridicat al îngrijilor copiilor sau uh, costul de a-și părăsi cariera pentru a avea o familie. Deci femeile de aceste țări au mai puțin copii decât și-ar fi dorit măsura în care femeile au dreptul de alege are efecte durabile asupra ratei fertilității și determină trendurile demografice. A little bit back. <laughs> Cred că ne-am întors puțin uh, la slide-ul anterior, trebuie să dăm înainte, da, până nu acum, cu mult timp în urmă, în lumea întreagă era doar o singură rată a fertilității și anume foarte ridicată, o medie de aproximativ 6 nașteri pentru fiecare femeie Iată, în uh, imaginea asta avem cam 11 copii, dacă am numărat eu bine. Dar uh, cuplurile au reușit să aibă familii mai mici, chiar înainte să se introducă metode uh, fiabile de contracepție, în ciuda presiunii societale care favoriza familiile cu mulți copii. Cuplurile din Europa și-au dat seama că au puterea de a alege și au început să aleagă să aibă familii mai mici sunt și cupluri în alte părți ale lumii care treptat au uh, um, câștigat dreptul de a alege și au luat-o pe aceeași cale, a familiilor mai mici. Uh, iată, vedem tranziția în uh, fertilitatea globală. În 1800, rata totală a fertilității, media, numărul de copii pe cap de femeie era cam 6 la nivel mondial, uneori era un număr mai mare, uneori mai scăzut, dar în general e un număr destul de ridicat dacă pe vin cu ochii de acum. Ehm, femeile se căsătoreau foarte tinere, contracepția era, avea o rată foarte scăzută, speranța de viață era scăzută, sistemul socioeconomic favoriza familiile cu mulți copii, apoi Europa s-a schimbat, numărul mediu de copii pe, pentru fiecare femeie a scăzut de la aproape 6 la mai puțin de 2. Deci în 200 de ani fertilitatea a scăzut uh, la, sub nivelul de înlocuire, nivelul uh, necesar pentru a menține dimensiunea existentă a societății, bineînțeles, a populației, dar în absența migrației. Desigur, apoi fertilitatea a scăzut și în Statele Unite, iată, vedeți uh, linia verde, și alte țări anglofone, cum ar fi Australia, Uh, cu un uh, trend similar ca în Europa, dar cu o mică întârziere. Puteți vedea așa numitul fenomen al baby boom-ului după 1945 de numărul ridicat de nașteri, dar numărul scă, uh, trendul descrescător în fertilitate continuă la nivel global. Următoarea regiune a lumii care a trecut printr-o scădere a fertilității a fost Asia, linia roșie, dar asta a început după cel de-al doilea război mondial, însă fenomenul a fost foarte rapid în Europa a durat 200 de ani, iar în Asia uh, a fost nevoie de mai puțin de un sfert de acest timp. America Latină, un trend similar, dar nu atât de dramatic. În uh, ultimii 30 de ani, fertilitatea a început să scadă și în Africa, avem linia albastră, însă nu atât de rapid ca în alte regiuni și de asemenea există probe a faptului că declinul s-a oprit în Africa nivelul uh, s-a stabilizat la un nivel mai ridicat decât se prezicea, deci e vorba de Africa. O altă anomalie a fost menționată, rata fertilității scade sub nivelul de locuire în unele țări și rămâne la acel nivel scăzut în Europa de Est, în Europa de Sud, dar și în țări cum ar fi Japonia, Corea de Sud, Taiwan și Australia. Raportul arată și că rata fertilității în diferite țări astăzi uh, e uh, mai diferită decât oricând în istoria urmană. În unele țări există o rată de șapte nașteri pentru fiecare femeie, ca în Niger, cum am spus, dar și în alte țări subsahariene. Acolo trendul este în creștere, dar în alte țări rata fertilității e de aproximativ o naștere pentru fiecare femeie, cum ar fi în Taiwan. Uh, Acum, nu contează dacă rata e scăzută sau crescută, fertilitatea contează. Poate fi o provocare pentru economii, pentru instituții, pentru perspectivele de viitor în fiecare țară și în țările curate mari de fertilitate e o problemă de educație, de a găsi locuri de muncă pentru toți acei tineri. Țările cu rată scăzută au probleme cu menținerea sistemelor de securitate socială și nu găsesc uh, suficientă forță de muncă. Uh, dacă o țară are un trend uh, um, scăzut sau ridicat, nu contează, trebuie să existe dreptul la alegere. Unele țări au acționat ca să restricționeze alegerea și au încălcat, din păcate, drepturile femeilor. Um, raportul face apel la uh, țări să nu restrângă dreptul la alegere, ci din potriva. Asta este bine și pentru persoane, pentru cupluri, pentru societate în general. Alegerea trebuie să fie o realitate pretutindeni când vedem care este tranziția demografică prin care a trecut lumea. Cred că nu e o exagerare să spunem că alegerea poate schimba lumea. De asemenea, rapid poate îmbunătăți bunătarea femeilor, creșterea, să transforme familiile, societățile, să accelereze evoluția la nivel global. Lansarea acestui raport este, și lansarea unui efort nou al uh, Fondului pentru Populația la ONU pentru ca toată lumea să aibă dreptul la alegere. La anul aniversăm 25 uh, de ani de la Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare și programul său de acțiune din 94. Acest program de acțiune a, a uh, fost aplicat în 125 de țări ONU. E remarcabil, el a recunoscut că drepturile de reproducere și la sănătate, egalitatea de gen, puterea femeilor sunt temeliele dezvoltării. S-au făcut uh, progrese enorme, însă mai sunt multe de făcut în fiecare an, în lumea întreagă. Mai sunt încă 99 de milioane de sarcini neintenționate pentru că femeile nu au la dispoziție metode contraceptive. Mai mult de 300 de mii de femei mor în fiecare an uh, ca urmare a nașterii sau în timpul sarcinii pentru că nu au dreptul de alegere în ce privește uh, sănătatea reproducerii. În fiecare zi, zeci de mii de tinere uh, trec prin căsătorii forțate și uh, dau naștere unor copii la pubertate. Nu au dreptul de a-și alege um, cum să-și trăiască propria viață. Deci trebuie ca mm, toate femeile care au fost lăsate în urmă, care spun așa, trebuie să câștige dreptul de a alege ca uh, să nu mai existe în viitor uh, uh, decese la naștere, violență de gen, practici care afectează femeile din întreaga lume. În concluzie, subliniez că pregătirea noului CFM este o șansă, mai ales cooperarea internațională, cu instrumentul pentru vecinătate, Asta, astea toate permit ca uh, sănătatea sexuală și reproducere a, uh, de reproducere a fetelor și femeilor uh, să apară clar în bugetul pentru următorii șapte ani. Sigur că în, um, co- în calitate de colegiuitor, parlamentarii europene au un rol important de jucat și vă rog să vă asigurați că drepturile omului, educația, sănătatea, inclusiv uh, drepturile de reproducere, sănătatea sexuală, egalitatea de gen, eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor, toate acestea vor deveni o realitate în CFM și în uh, regulamentul uh, aferent. Mulțumesc! For that and for giving us, I think, very good slides which illustrate. Președinte, mulțumesc și pentru prezentare. Eu am opt frați uh, și părinții mei erau catolici, oricum în Marea Britanie erau multe familii foarte mari, uh, pe vremea când eu eram uh, copil, acum e, e o raritate așa ceva. Raportul este foarte bun, l-am răsfoit, îmi place și că sunt multe mărturii uh, din partea femeilor, sunt uh, da, este și o femeie de 87 de ani din Brazilia care a avut, a avut 22 de sarcini și mama mea ar fi avut acum 87 de ani. Acum, când e vorba de naștere, deci nu e vorba de sarcini, ci de nașteri, că sunt uh, uh, multe femei care au mai multe sarcini, trec prin multe sarcini decât nașteri, pentru că sunt și sarcini uh, pierdute. Uh, Ați menționat noul uh, cadru financiar multianual, uh, noul instrument, avem aici un coraportor pentru noi instrument, uh, pentru CFM și vom asculta despre uh, importanța alegerii, planificării familiare și așa mai departe. Nu știu dacă colegii acum au întrebări. Cine ar dori să ia cuvântul? Dragi colegi, Charles, dorești să spui ceva? Știu că ți-ai terminat raportul acum Așadar, dacă ai ceva de spus, da, mulțumesc. Cred că un lucru interesant despre care am putea vorbi astăzi e, sigur, uh, un lucru care privește și Comisia, privește și uh, ONU, pentru că tocmai am terminat prima fază a lucrului privitor la MVICI și uh, documentul a plecat spre traducere, va fi publicat peste câteva zile. Eu mă întreb uh, câtă greutate va avea cuvântul nostru în acest drept la alegere. Alegerea programării e uh, apanajul nostru. Dar nu știu cum se vor uh, petrece toate aceste lucruri, pentru că am cerut să existe o mai mare participare în documentul pe care l-am întocmit cu patru coraportori și ne dorim ne să avem un cuvânt mai greu de spus în legătură cu marile priorități ale Comisiei, ce privește ajutorul public pentru dezvoltare. Întreb, uh, Comisia va avea cu adevărat o strategie în programarea pe viitor în ce privește uh, problema demografică? E ceva esențial pentru că vedem regiuni cum este cea a Sahelului, uh, unde crește fertilitatea, și majoritatea eforturilor făcute la nivelul statelor și a societăților de acolo sunt uh, subminate de uh, fenomenul nașterilor în exces. Trebuie abordată această problemă. Dar care e cea mai bună strategie, mă întreb. Oare vom uh, avea puterea ca prin actele delegate să putem să facem din această acțiune o prioritate? Oare vrem cu adevărat asta noi, parlamentari? Adică avem un cadru uh, în care trebuie să aducem contribuția, dar nu știu exact uh, care vor fi drepturile noastre pe viitor. Sperăm să avem mai multe. Însă, până atunci, intrarea în vigoare a unui nou instrument, dacă va exista în versiunea sa actuală a Comisiei și modificată deja într-o primă fază de cei patru co-raportori, așadar întreb, care ar fi punctul de vedere al Comisiei. Avem un reprezentant al Comisiei aici. Știu că Comisia acordă mare importanță acestui nou instrument, dar nu știu, parteneriatul strategic uh, necesar pentru ca să găsim cu adevărate soluții. Nu știu ce rol va avea acesta. Dacă ne gândim la o țară cum e Congo, de exemplu, în capitală, Kinshasa, crește anual populația cu 300.000 de persoane. Sunt sute de școli, sunt zeci de licee, este o universitate care trebuie deschisă la fiecare patru ani. Și întreb cine ar fi capabil, cine ar fi în stare în Europa să uh, construiască infrastructurile necesare doar pentru școlarizare. Știm, bineînțeles, că Republica Democra- Democratică uh, uh, Congo e depășită de aceste necesități. Deci vor fi mai puțin copii școlarizați, vor fi mai puțin oameni educați și această societate are nevoie disperată de oameni educați. Deci este un cerc vicios care trebuie uh, rupt. Uh, aceasta, aceasta va fi munca noastră de făcut atunci când instrumentul va fi adoptat. Avem și vești bine, bune că se prevăd mai mulți bani în măsură în care Consiliul va reține că e necesar acest lucru statele membre, sigur, dar uh, la momentul respectiv vom putea vorbi într-adevăr de o uh, veste bună, vom putea face mai multe, dar să vedem uh, concret ce vom putea face. Mulțumesc, Charles, că ne reamintești asta, că chiar dacă femeile vor avea de ales în anii care vor veni, copiii născuți acum trebuie școlarizați, trebuie educați, trebuie să beneficieze de servicii de sănătate. Din păcate, cifrele nu sunt încurajatoare. Nu văd să mai fi cerut cuvântul vreun coleg. Ba da, Eleni Teoharu. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vorbesc în elena, limba mea maternă. Eu am o părere eretică față de acest subiect. Eu nu cred că această planetă poate suporta mai mult de 6-7 miliarde de locuitori și deja am depășit 10 miliarde și de aceea avem acest efect de domino de la o catastrofă la cealaltă. Chiar și epidemiile care apar reprezintă o reacție a naturii față de suprapopulații. Nu vreau să detaliez din punct de vedere biologic, însă cred că este foarte important ca populația să fie informată despre aspecte legate de sănătate, reproducere și așa mai departe. Trebuie să știe cum pot rămâne însărcinați sau cum pot evita o sarcină. Planificarea familială e foarte importantă. Nu se poate face asta cu legislația. Ați văzut că în China S-a urmărit politica unui singur copil pe familie și acum avem milioane de copii care nu au o identitate, nu pot merge nici la spital, nu au buletin pentru că au fost ascunși de autorități. Același lucru se aplică și în alte părți ale lumii, în Africa, de exemplu. Există crime. Sunt uh, uciși sugarii imediat după naștere. De aceea trebuie să vorbim mai mult de planificare familială și de educația fiecarei femei în parte. Și nu mă refer acum la regiuni afectate de dezvoltări demografice. În țara mea, rata natalității a scăzut dramatic. Avem mai puțin de un copil per familie. Adică există familii care nu au copii. În același timp, însă, în alte țări există sau suntem uh, ocupați de o populație, de o țară cu o natalitate foarte mare și din 82% uh, cât eram la un moment dat, vom fi depășiți cu siguranță. Nu știu cât poate rezista o societate în acest uh, fel. Depinde și de puterea economică, desigur. Ciprul e pe primul loc în Europa, fiind totuși una din cele mai sărace țări din Europa, dar nu știe nimeni, dar poate reformulez. Diferența dintre cei foarte bogați și cei foarte săraci este foarte mare. Iar cei foarte bogați sunt foarte puțini, iar cei săraci sunt cei foarte mulți. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că doamna Stenec am menționat și acest lucru. Că în țările noastre sunt alte tipuri de presiune economică. Um, femeile să nu aibă copii, să nu aibă copii când sunt tinere. Știi că odată cu vârsta apar probleme de fertilitate, avem probleme cu costul uh, sistemelor de sănătate, ale locuințelor, educația e scumpă, deci toate acestea fac să scadă rata fertilității, mai ales în sudul Europei, ceea ce e un fenomen interesant, mai ales din punct de vedere istoric. Nu văd alți intervenienți. Um, Kevin McCarthy din partea Devco bănuiesc. Kevin? Cred că ne cunoaștem. Dar înainte să-ți dau cuvântul, am o întrebare pentru vorbitor. Finanțarea pentru UNFPA, ce s-a întâmplat până la urmă cu finanțarea Statelor Unite? Domnul McCarthy, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte, bună dimineața. Mulțumesc pentru prezentarea raportului, este unul foarte important. Avem nevoie de astfel de uh, rapoarte care să ne informeze și să vedem uh, cum se pot face concret diferitele argumente. Una din politicile noastre principale este tocmai întărirea sistemelor de sănătate, uh, drepturile și uh, sănătatea reproductivă. Avem un program de întări, îmbunătățire a acestor sisteme împreună cu Organizația Mondială a Sănătății ne concentrăm tocmai pe drepturile de reproducere, pe sănătatea sexuală și așa mai departe. Vrem să jucăm un rol important astfel încât accesul fetelor și al femeilor este garantat și acest lucru se reflectă și în planul de acțiune pe gen al Națiunilor Unite și în diferite inițiative ale Națiunilor Unite. Nu e vorba doar de concentrarea pe drepturi, ci și de eliminarea violenței față de femei și apoi avem programe geografice care susțin astfel de proiecte și acoperă de asemenea drepturile reproductive. Așa cum am spus, lucrăm uh, și cu societatea civilă. În 2017 am uh, distribuit 470 de milioane în acest sens și avem și inițiativa Spotlight, tot cu aproape 500 de milioane. Pentru Africa subsahariană avem un proiect de aproape 100 de milioane unde ne vom concentra pe grupuri uh, marginalizate, vulnerabile, inclusiv tineri. Și îmbunătățirea accesului, de asemenea, planificării familiale. Finanțăm Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. noi uităm și la partea de, de, de ofertă. Avem acolo peste 20 de milioane care sunt deja stabilite și încă 20 urmează să fie planificate. Ceea ce privește perioada 2018-2020, um, așteptăm o sumă semnificativă pentru a fi îndreptată în această direcție. La fel ne uităm la viitorul cadru financiar, și voi transmite de sigur acest mesaj ierarhiei și vom încerca să vedem cum putem răspunde. Ne vom concentra să vedem cum putem folosi toate mijloacele posibile, ă, adresându-ne adolescenților, îmbunătățind sănătatea, nu doar în sens restrâns, ci și în ă, reformarea serviciilor care să nu lase pe nimeni în urmă și să ajungem la acces universal. Raportul cred că este foarte clar, important ca oamenii să poată alege, e un cuvânt cheie important. Acum să trebuie să vedem și acțiuni concrete care să se, acțiuni care să se concretizeze. Raportul de vizibilitate situației drepturilor de reproducere ceea ce e foarte important pentru a împuternici femeile. Raportul corespunde politicilor europene, planului de acțiune de gen și am dorit să se acorde mai multă intenție fertilității involuntare, tratarea infecțiilor transmise sexual și a tratamentului de fertilitate în general. Se deci o abordare multisectorială, trebuie să înlăturăm aceste obstacole pentru a face cu adevărat o diferență. Mulțumesc, doamnă președinte. Aici uh, există raportul, cred că l-ați primit. Mă uitam la Cipru, într-adevăr, rata fertilității e cea mai scăzută din lume, comparată doar cu anumite țări asiatice. Am avut așadar câteva întrebări pentru domnul raportor, vă rog. Voi încerca. Aș dori să menționez că raportul se găsește și online pe site-ul nostru onfpa.org. Există câteva copii la ieșirea din sală dacă doriți. Versiunea online este mai interactivă, s-ar putea să fie mai interesantă. Primul uh, răspuns accesul universal într-o sănătate sexuală și reproductivă este uh, un aspect uh, ferm menționat în aceste condiții. Um, deja dreptul la reproducere a fost recunoscut acum 50 de ani, dar cum spuneam mai devreme, aceste linii orientative susțin această viziune și orice eforturi de a atinge aceste obiective până la data propusă este esențial pentru a garanta aceste drepturi, astfel încât să ne putem asigura că planificarea familială este accesibilă. Iar ca să răspund unor lucruri spuse, și eu m-am mirat când m-am uitat la acele grafice pe care le-am prezentat, acele curbe această scădere a fertilității, cât de semnificativă a fost și cât de repede s-a avut loc în anumite cazuri. Tendința este clară. Există țări care au încă, încă o fertilitate ridicată, dar sunt în uh, minoritate. Sunt țări în Africa subsahariană, da, ca Niger, la care v-ați referit, uh, dar și Republica Democrată Congo sau altele zone de conflict, probleme, prăbușirea sistemelor de sănătate sau țări foarte fragile care au probleme în a uh, îndeplini nevoile tuturor cetățenilor. Ca să răspundă întrebării dumneavoastră, finanțarea UNFPA din partea Statelor Unite. Sub administrația Obama primeam vreo 70 de milioane pe an. Odată însă cu noua administrație, această sumă nu ne-a mai parvenit. Dar trebuie să spun că s-a mai întâmplat și în alte administrații republicane. De obicei, suntem finanțați doar când la putere este un președinte democrat. Pentru a răspunde comisiei, cred că e interesant ce ați spus despre fertilitatea involuntară. Aici e vorba și de politici publice. Sistemele de sănătate trebuie să prevină fertilitatea, infertilitatea secundară, care poate veni ca urmare a unor infecții transmise pe cale sexuală. Deci avem nevoie de politici pentru a, deveni, eh, pentru a preveni aceste infecții. Aceste vor, eh, politici vor avea un astfel de efect. Și de asemenea, în cazul femeilor sau cuplurilor care nu pot concepe din alte motive, să aibă acces la tratamente fertilitate și acest lucru n-ar trebui să fie accesibil doar celor cu mulți bani. Asta încerc să spun, aceste politici publice vor face o diferență, politicile publice și aici și în alte domenii. Avem nevoie de acces la tratamente de calitate, atât contraceptive cât și tratament de fertilitate, un, efect, un uh, cadru juridic care subliniază, uh, întărește drepturile și elimină căsătoria între copii, o mai bună educație pentru fete, dar și pentru băieți, desigur, pregătindu-i atât pentru ocuparea unui, forțe, unui loc de muncă, dar și pentru a lua decizii în viața lor, educație sexuală potrivită vârstei. Și apoi campanii, în special acolo în țări unde preferința este sau norma este pentru o familie numeroasă, mai ales în cadrul bărbaților. Cercetările arată că femeile ajung să aibă mai mulți copii decât și-ar fi dorit în țările unde fertilitatea este ridicată. Dar campaniile uh, care tratează bărbații sunt de asemenea foarte importante, iar în Ruanda, de exemplu, e un exemplu unde acest lucru s-a întâmplat în ultimii 10-15 ani și acum bărbații preferă familii mai mici. În, uh, în concluzie aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru susținerea pe care ne-o acordă. E drept că, de fapt, Uniunea Europeană ne-a susținut mult în domeniul drepturilor sexuale și susținerea pe care o primim, astfel încât să putem oferi femeilor acces la contracepție dacă își doresc acest lucru. Avem acea inițiativă Spotlight, foarte importantă, nu doar pentru portofoliul financiar, ci și conștientizarea pe care o creăm astfel, cât de important este să combatem violența împotriva fetelor și femeilor și să încheiem odată aceste practici atât de dăunătoare. Mulțumim mult un raport, pentru acest raport excelent și ne vom asigura că această susținere ajunge la proiecte care dau femeilor această posibilitate de a alege. Mulțumesc mult pentru prezență. Bine, atunci sper să putem trece la 22 și 23, acordul de parteneriat voluntar dintre UE și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimbările, schimburile comerciale. Uh, raportorul Ian Zaradil este înlocuit de Leni în această dimineață, care este foarte ocupată în această dimineață. Am mai tratat acest subiect. Anul trecut am avut o delegație care a vizitat Camerunul, a verificat acolo inițiativa noastră FLEGD. În iulie am adoptat un raport cu privire la transparență în resurse naturale, ne-am concentrat în special pe păduri și o rezoluție a fost adoptată în plenară în septembrie. Acum vorbim de Vietnam. Cele două guverne au uh, negociat un acord de parteneriat, important fiind ca tot lemnul importat din UE să fie, vină din surse legale. E genul de legislație pe care am tot cerut-o în uh, silvicultură și în uh, minerit, în minerale și aș dori să văd un astfel de control mai bun al lanțului de furnizare. Va fi creat astfel un sistem de trasabilitate și pe viitor numai produse sub acest uh, brand vor putea intra în UE. Parlamentul trebuie să-și dea acordul pentru ratificarea acordului de parteneriat. este în uh, conduce acest raport va pregăti un raport împreună cu o rezoluție și noi urmează să emitem avize pe ambele raporte. atât pe consimțământ cât și în ceea ce privește avizul. Eleni, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum spuneați, colegul Ian Zahradil nu poate fi astăzi aici, deci îi voi prezenta eu raportul. În primul rând aș dori să subliniez că Ianis, raportorul nostru cu privire la acordul de liber schimb și protecția investițiilor în Comisia Internațională, raport pe ace- ca raportor pe acest dosar FLEG, care nu este neapărat legat și doar pe fond, merită și poate aduce mai multă coerență, sinergii și expertiză examinării acestor texte. UE are o responsabilitate pentru a opri degradarea silvică, nu în ultimul rând, pentru că multe produse asociate cu aceste procese sunt importate în țările noastre. Lemnul este principalul uh, produs, dar avem și, uh, și alte produse, precum uleiul de palmier. Avem această inițiativă, FLEGT pe scurt, care implică țările exportatoare în acest proces, care implică mulți actori locali, ținând cont de legislația corespunzătoare, asigurându-se că e în vigoare și implementată ca atare. Control furnizării acestui uh, tip de produse ar trebui să permită o identificare sigură și o certificare a lemnului tăiat legal și cu acces pe piața UE. Crearea acestui sistem e un proces lung, un acord voluntar de parteneriat între UE și acele țări, arată cum ar trebui să funcționeze. Până la urmă, întreaga inițiativă FLECT de, sau succesul depinde de eficiența control, sistemului de control pe baza regulamentului european în domeniul lemnului TER. Vietnam este unul din cei mai mari exportatori de cherestea. Este unul din cei mai mari producători de mobilier construit de mână. Uh, și în ultimii ani Vietnamul s-a, și-a îmbunătățit gestiunea pădurilor și a semnat acest acord voluntar de parteneriat cu UE. Intrarea în vigoare și ratificarea cer consimțământul Parlamentului European. Colegul nostru Ian susține procesul FLECT cu Vietnam și recomandă consimțământul nostru, dar ar dori ca rezoluția să atragă atenția asupra trei aspecte care necesită o atenție sporită. Oprirea importului de uh, este ilegală din țările vecine. Aici e o provocare mare pentru că multe din cele 3000 de companii din domeniul prelucrării lemnului din Vietnam se bazează mult pe lemn rar exotic din țări vecine, precum Laos și Cambodgia. Sau uh, în ultimii 50 de ani s-au tot analizat resursele acestor țări și uh, resursele au dispărut încet, încet, așa cum e de așteptat. S-a progresat în ceea ce privește Laos, dar mai sunt probleme cu Cambodgia. Importanța implicării societății civile este esențială. Aici sunt la punctul 2. Vietnam s-a angajat să includă toți actorii importanți în implementarea acestui acord. Un grup creat de guvern e compus din 29 de organizații membre, inclusiv reprezentanții industriei, asociațiilor din industrie, ă, deținători de companii deținători de um, certificare FLEG și așa mai departe. Trasabilitatea este de asemenea foarte importantă. Important ca acest program să se bucure de succes. Guvernul din Vietnam ar trebui să elaboreze noi metode de lucru pentru a asigura transparența și distribuirea la timp a documentelor. În ceea ce ne privește pe noi, Comisia trebuie să continue să susțină programul FLEGT și să devină mai activă în a Uh, recomanda statelor membre să pună în aplicare regulamentul și numărul 3, sper că vom găsi puncte comune pe aceste puncte și să dăm semnale clare uh, Comisiei Libe. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim mult. Nu știu dacă dorește să intervine ceva. Doru, ești raportor din umbră din partea socialiștilor, te rog. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Eu salut acest acord care va aduce o contribuție semnificativă la identificarea și stoparea fluxurilor de cherestea ilegală ducem mai departe inițiative anterioare cu țări din Africa și Indonezia și ne bazăm pe uh, regulamentul ce privește uh, cheresteaua. Salut implicarea uh, societății civile care trebuie să se implice să continue monitorizarea implementării acestui acord. Ce privește comunitățile indigene acum, interesele lor trebuie și ele luate în calcul. Știm că aceste comunități adesea se bazează foarte mult pe păduri și sunt adesea victimele exploatării de mediu. E la fel de important să ne asigurăm că acest acord se alătură celorlalte angajamente ale UE în ce privește protecția de mediu. Nu dorim ca acest acord, aceste acorduri să fie văzute drept un cadru pentru exploatare pe scară largă a pădurilor. Din potrivă, trebuie să existe coerențe între angajamentele și acordurile noastre pentru a preveni deforestarea masivă care are loc, uh, aș menționa, și în unele țări europene. În fine, pentru a ne asigura că putem monitoriza acordul și impactul său asupra dezvoltării, Comisia va trebui să continue să uh, raporteze etapele implementării în fața Parlamentului. Mulțumim. Uh, Charles Görens. O întrebare tehnică din partea mea și mă adresez Comisiei. Certificarea forestieră prevede două forme. Autorizarea FSC și cealaltă PFC sunt aspecte tehnice. Ambele vizează o dezvoltare durabilă a pădurilor. Dar cred că există și criterii ce se aplică la importul de lemn în Uniunea Europeană. După câte știu eu, există regulamente stricte în ce privește importul de lemn dar ați putea oare să ne lămuriți cum funcționează lucrurile în practică? Am aflat că există persoane ce au importat lemn și care au trebuit să facă eforturi uriașe pentru a îndeplini toate formalitățile. Deci legislația pare să fie existentă și chiar dacă, existentă și chiar dacă nu avem un acord cu anumită țară, nu există niciun motiv din uh, punctul meu de vedere să acceptăm uh, să importăm un lemn care nu deține un certificat. Uh, Cine mai intervine? Domnul Marcelezi, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Rezoluția în ce privește recomandarea pentru acord a Parlamentului ne permite să clarificăm care sunt benchmark-urile să vedem dacă uh, Vietnam răspunde sistemului de certificare FLECT al UE. Și aș reaminti câteva elemente foarte importante pentru grupul meu, grupul verzilor. Vietnamul va trebui să adopte legislație importantă și să uh, își respecte obligațiile de due diligence, inclusiv evaluare și atenuare, și o trasabilitate uh, a uh, lanțului de furnizare, de aprovizionare. Uh, ar trebui să putem preveni plasarea uh, lemnului ilegal pe piață și asta prin prevederi obligatorii uh, și trebuie să ne referim și la acapararea terenurilor aici. Vietnamul va trebui să aibă un plan de acțiune de implementare cu un nivel înalt al angajării participarea deja citată, participarea societății civile și prevederi clare în ce privește pe avertizorii de integritate, așa încât experți independenți care evaluează să capete informații din surse independente. Și combaterea corupției, știm cu toții ce s-a întâmplat uh, în scandalul din, cu uh, alimentele siameze. Va trebui să ne asigurăm că traficul cu lemn rar din Cambodgia este împiedicat și toate uh, cazurile de fraudă să fie făcute publice. Mulțumim foarte mult! Sunt multe întrebări, nu știu cine e prezent din partea comisiei să ne și răspundă. Vă rog să vă prezentați, nu avem, nu avem numele dumneavoastră aici Ba da, Luca Perez, șef de unitate uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, așa este. Mulțumesc tuturor eurodeputaților pentru observațiile dumnealor pe această temă. Salutăm foarte mult susținerea puternică pe care am primit-o din partea uh, raportorului și a celorlalți membri acestei comisii în ce privește acordul. Cum a spus comisia și în trecut, noi credem foarte mult că acordul UE-Vietnam poate să fie o piesă importantă a unui puzzle care să ne permită să combatem traficul ilegal de lemn și asta la nivel internațional. Uh, toate astea pentru a spune ce semnificativ e Vietnamul pe piața internațională și ca volum de export. Joacă un rol central în lanțurile de aprovizionare, pentru pe, furnizează pentru peste 80 de țări Și de aceea noi credem că acest acord și credibilitatea, implementarea sa robustă pot fi un factor major de schimbare. Din acest punct de vedere aș sublinia câteva puncte citate de eurodeputați. 1. Aș reaminti că avem un cadru judiciar legal pentru uh, comerțul cu lemn uh, cu Vietnam, dar potrivit acordului va exista un sistem suplimentar de autorizare a lemnului. Nu vom face pur și simplu curățenie în lanțul de aprovizionare și în exportul către UE, ci întreaga industrie și toate exporturile acestei țări vor fi de acum monitorizate și certificate. Progresul într-o administrare durabilă a pădurilor în Vietnam a fost dovedit acum, a fost abordată într-o manieră inclusivă și această administrare în tot domeniul silviculturii, inclusiv prin uh, Convenția pentru Climă și, mai important, uh, a existat o concentrare pe tema importurilor și Comisia știe cât de important e subiectul a fost tema principală în negocierile cu această țară și suntem uh, uh, încântați de angajamentul puternic pe care și l-a luat guvernul vietnamez pentru a stabili un mecanism credibil de implementare a acordului bazat pe uh, legislație ce urmează să fie adoptată tocmai pe tema due diligence. Cadrul juridic va fi aliniat la cel din UE. Sigur că rămân multe de făcut, uh, pentru că trebuie puse la oaltă toate uh, piesele puzzle-ului, ale acordului și cum știm din alte experiențe cu parteneriate voluntare, uh, Știm cât de complicat este, pentru că multe depind de legislația din țară, uh, de capacitățile din țara respectivă. Și trebuie să lucrăm în mână cu Vietnamul pentru ca să avem o evaluare independentă în ce privește posibilitatea de uh, autorizare FLECT cu respectarea criteriilor uh, asupra cărora s-a căzut de acord în mm, parteneriatul voluntar. M-aș referi și la alte puncte ridicate în discuție. Uh, participarea părților interesate. E un alt aspect major al parteneriatului și al procesului FLEGT ca atare. Comisia a constatat progrese semnificative, ameliorări semnificative în felul în care guvernul vietnamez dialoguează cu sectorul privat și cu societatea civilă. Știm că există un proces deschis, multisectorial, că există un angajament clar pentru a menține Uh, grupul de dialog multisectorial ca metodă de consultare, implicând toate părțile interesate în implementarea acordului. Aș mai semnala că s-au făcut multe deja și în uh, vederea pregătirii implementării, Vietnamul deja a pus în aplicare o seamă de reforme juridice, inclusiv o nouă lege a pădurilor, care deja prevede câteva elemente cheie pentru dezvoltarea uh, legislației pe mai departe. Sigur că acordul de parteneriat voluntar e doar o parte a politicii noastre de combatere a um, terii legale de păduri și vorbim aici de regulamentul uh, privind cheresteaua. Cum ați văzut și în raport, probabil, începește implementarea bianuală a regulamentului E un raport recent publicat de comisie și suntem cât se poate de concentrați pentru a ne asigura că este implementat în mod eficace și uniform în toată Uniunea Europeană. Am constatat progrese semnificative din 3 martie 2013 încoace de când a intrat regulamentul în vigoare, dar asta face parte din uh, munca noastră continuă de a aplica principiul due diligence în Uniunea Europeană. A existat o întrebare referitoare la rolul schemelor private de certificare, autorizare. Eu cred că aici uh, trebuie să ne referim din nou la cadrul legal, la cadrul juridic, anume regulamentul prin care stea uh, operatorii europeni trebuie să respecte principiul due diligence, ei trebuie să arate că sunt conștienți de riscurile sau uh, riscurile potențiale pentru um, lanțul de aprovizionare și trebuie să reducă acest risc până la un nivel neglijabil. Certificarea nu este o cerință obligatorie potrivit regulamentului UE, dar poate fi un instrument pentru a ne asigura că sunt implementate obligațiile de due diligence ale operatorilor odată în evaluarea riscului, adică a cumpăra doar lemn certificat, asigurându-se, repet, că există un risc neglijabil uh, de trafic de lemn ilegal. Apoi, o eventuală schemă de certificare paralelă trebuie să răspundă aceleași definiții ca cea prezentă în regulament și că uh, aplicarea ei pe teren nu ridică niciun fel de problemă. Altfel, um, ar fi o distanță prea mare în ce prevede textul uh, legii și ce se petrece pe teren realmente. Am notat cu atenție toate recomandările făcute de uh, eurodeputați și așteptăm cu interes raportul și rezoluția uh, ce va fi adoptată la Comisia INTA. Comisia rămâne deschisă la raportările regulate pe care le face uh, fața Parlamentului în ce privește implementarea acordului, precum și uh, preluarea amendamentelor Parlamentului în dezbatere, în dialogul nostru cu guvernele partenere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna Teo Harris. Mai doriți? Eleni, mai dorești să adaugi ceva? Nu? Nu. Mulțumim. Termenul de depunere a amendamentelor 11 decembrie la prânz și votăm pe 21-22 ianuarie. Dragi colegi, următorul punct e foarte important. E despre zahăr și uh, până când uh, vin ambasadorii să ni se alăture, puteți lua câteva minuțele de pauză.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 Ok, colleagues, we can resume now item 24. Da, dragi colegi, trecem mai departe la punctul 24. E vorba despre subvenționarea sfeclei de zahăr prin sprijinul cuplat facultativ al UE. Consecințe asupra producătorilor de zahăr din țările ACP. Vom avea un schimb de opinii cu excelența sa, domnul Dylan Vernon, ambasadorul Belize, eh, președinte al subcomisiei ACP privitoare la zahăr. Știu că Eh, de mult eh, tot discutăm problema asta zahărului în Uniunea Europeană și în trecut eh, europarlamentarii au încercat să se asigure că politicile Uniunii Europene nu au un efect negativ asupra producătorilor de zahăr din țările noastre partenere. Uh, Motivul pentru care avem acest schimb de opinii eh, de astăzi eh, este sfecla de zahăr în Uniunea Europeană, pentru că există regulamentele politice agricole comune actuale care acordă posibilitatea statelor membre ale UE să introducă sau să mențină un nivel limitat de, cum spuneam, sprijin cuplat pentru uh, culturi specifice, sectoare agricole specifice, inclusiv sectorul sfeclei de zahăr, atunci când aceste sectoare trec prin dificultăți. Scopul măsurii este ca statele membre să aibă o marjă de flexibilitate uh, și să contribuie la stabilizarea veniturilor agricole atunci când e mai mare nevoie de ele. Eu am primit informații care îmi spun că 11 state membre au furnizat acest uh, tip de sprijin cuplat facultativ pentru sectorul sfeclei de zahăr. Amintesc ultima reformă a PAC când a avut discuții despre eliminarea acestui tip de mecanism, dar asta nu s-a întâmplat. Noi continuăm să utilizăm acest mecanism. Într-o scrisoare din 11 octombrie 2018, pe care uh, domnul ambasador Vernon mi-a explicat că țările ACP consideră aceste măsuri de sprijin cuplat uh, a, din Uniunea Europeană ca distorsionând concurența, venind în detrimentul interesului țărilor în dezvoltare și incompatibile cu a, uh, politica Uniunii de dezvoltare. Domnul ambasador este astăzi aici pentru a ne exprima îngrijorările sale în legătură cu sprijinul cuplat facultativ al UE și ieri am vorbit despre reforma politicii agricole comune, iată, astăzi ne referim din nou la politica agricolă comună. E foarte bine că avem astăzi această discuție. Excelență, aveți cuvântul. Madam Chair, distinguished member. Doamnă președintă, stimați membri ai acestei comisii de importante privitoare la dezvoltarea Parlamentului European, stimați colegi din Uniunea Europeană, uh, dragi colegi din țările ACP care sunteți de față, Vă urez uh, o zi bună și, doamnă președintă, subcomisia ACP privitoare la zahăr vă mulțumește pentru că ați reacționat atât de prompt la scrisoarea noastră din 11 octombrie, în care am exprimat îngrijorările noastre privitoare la sprijinul cuplat facultativ uh, pentru sectorul sfeclei de zahăr și pentru că ne-ați invitat la acest schimb de opinie astăzi. Zahărul este în continuare un factor care are un impact foarte pozitiv socioeconomic asupra țelor ACP, inclusiv cele cele mai puțin dezvoltate și este important pentru obiectivul uh, general de a, a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă. Uh, veniturile realizate din culturile de zahăr în țara noastră au efect de multiplicare asupra economiilor noastre și merg direct spre uh, industria de zahăr uh, sunt multe firme care nu se ocupă cu uh, zahărul, care au uh, beneficii de pe urma acestor culturi. Asta este confirmat uh, printr-un faimos raport publicat în 2016, comandat în comun de Comisia Europeană și grupul ACP. Producția zahărului rămâne așadar unul din principalele motoare pentru eliminarea sărăciei și pentru a susține dezvoltarea economică rurală în țările ACP și pentru, e clar că din 2006 și până acum Uniunea Europeană ne-a spus clar că regimul său de zahăr va deveni mai orientat spre piață prin care producătorii și cultivatorii de zahăr să răspundă semnalelor uh, lansate de prețurile de pe piață atunci când decid nivelul de producție. Prețul de referință la zahăr a fost căzut de la 630 2 de euro pe tonă la 404 euro pe tonă și cotele la zahăr și prețul minim au fost abolite în octombrie 2017, după cum știm. Media uh, prețului pe zahăr alb uh, în UE pentru septembrie 2018 a fost 347 de euro pe tonă și prețurile uh, pe piață în multe state membre au scăzut mult sub acest nivel. Mm, acum, pentru că va exista un uh, mediu mai competitiv. În 2006, Uniunea Europeană a alocat 5,2 miliarde ca să ajute industria uh, uh, de zahăr din Uniunea Europeană și țările ACP au, fost, au beneficiat de 1,9 milioane de euro în acest sens țările care participă la protocolul pentru zahăr din ACP sunt foarte recunoscătoare pentru fondurile acordate, care împreună cu resursele noastre interne ajută această industrie să se pregătească pentru ceea ce ar trebui subliniez, ar, ar fi trebuit, de fapt, să fie o oportunitate echitabilă pentru o piață concurențială, însă, pe neașteptate, și fără consultări, după cum ar fi trebuit să se întâmple conform articolului 12 al acordului de la Cotonou, și considerăm noi în mod contrar față de propriul uh, principiu al UE pentru o dezvoltare coerentă, în 2015 și 2016 Uniunea Europeană a pus în aplicare uh, sprijin cuplat facultativ pentru secla de zahăr și credem noi că e o subvenție pentru o anumită cultură. Uh, țările ACP au uh, făcut o evaluare și anume că e vorba de aproximativ 400.000 de hectare cu culturi de țecle de zahăr și peste 440 uh, de euro pentru hectar în 11 state membre, au susținut o producție de 3-4 milioane de tone de zahăr, care altfel nu ar fi fost viabile. Dată fiind cererea internă de vreo 18 milioane de tone în Uniunea Europeană, noi evaluăm că producția uh, subvenționată din acest an distorsionează piața din Uniunea Europeană și venitul uh, așteptat de producătorii din ACP. Noi credem că uh, producătorii de zahăr din ACP vor avea de suportat pierderi de aproximativ 20 de milioane de euro anual Asta este o sumă minimă estimată și prin menținerea producției de zahăr din Uniunea Europeană, care altfel nu ar exista, estimăm noi că sigur, uneori pe merit se întâmplă asta, dar scăderile de pe uh, scăderile de cotă de piață um, pentru importuri vor duce la scăderea prețurilor internaționale uh, și este de asemenea o amenințare la adresa piețelor internaționale de zahăr și, cum spuneam, uh, vin în contradicție cu propria uh, politică a Uniunii Europeană de coerență pentru dezvoltare. Țările ACP consideră, doamnă președinte, că uh, contravin și asigurările date țărilor ACP în conformitate cu acordurile de parteneriat economic și anume că un nivel de preferință va fi reținut pentru uh, cei din țările ACP, ca aceștia să uh, se mm, poată bucura de o situație de egalitate, pentru că trebuie să ținem cont de investițiile uriașe care s-au făcut uh, și eforturile pentru a se reforma în mod structural industria zahărului din țările ACP. Așadar, ACP, doamnă președinte, face apel uh, în continuare să se abolească sprijinul cuplat facultativ uh, și uh, ca împreună cu ACP UE să caute o soluție pentru situația actuală, pentru că sprijinul cuplat facultativ a contribuit la un efect negativ, anume au scăzut exporturile ACP de zahăr către UE, mulți agricultori au abandonat producția de, de, de, de zahăr, mă scuzați, uh, și unii producători uh, chiar ar putea cere despăgubiri uh, din cauza acestor efecte adverse ale sprijinului cuplat facultativ. Este o, o provocare politică, doamnă președinte, dar vreau să vă informez că am uh, uh, avut contacte cu comis, colegii de la Comisia Europeană, cu ACP, însă Valorile sunt divergente și din punctul nostru de vedere uh, Credem că nu există nicio intenție serioasă pentru a se examina efectul net al sprijinului ocupat facultativ asupra pieței de zahăr, însă salutăm scrisoarea comisarului Devco pe care ne-a adresat-o în august, spunându-ne că principiul coerenței politice este important și făcându-ne o ofertă de colaborare pentru un posibil ajutor și în încheiere, doamnă președinte, informez comisia noastră că o țară membră ACP, a adunării uh, parlamentare comune UE-ACP, a adresat o întrebare comisiei în legătură cu preocupările noastre pe această temă și acum așteptăm cu interes uh, răspunsul la întâlnirea uh, comună care va avea loc în Benin la începutul lunii decembrie. Doamnă președinte, ACP și subcomisia pentru zahăr cunoaștem și apreciem atașamentul puternic și susținerea acordată de Comisia dumneavoastră de țelor în curs de dezvoltare, mai ales celor din grupul ACP și sperăm că dumneavoastră veți interveni pentru a ne ajuta în a găsi soluții la aceste provocări ca să ne asigurăm că industria zahărului în țările ACP va rămâne una viabilă și va continua să-și aducă contribuția la o dezvoltare durabilă a țărilor noastre pentru îndeplinirea obiectivului de a nu mai avea sprijin cuplat facultativ în uh, sectorul zahărului, așa că ACP rămâne în continuare uh, deschisă spre o colaborare cu Uniunea Europeană pentru a avea o evaluare comună sau independentă a impactului sprijinului cuplat facultativ. Avem încredere, doamnă președinte, că ne veți ajuta în a ne sprijini poziția și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, thank you very much for that. We're going to hear from... We have... Președinte, mulțumim. Acum avem pe cineva de la DG Agri, dar uh, Înainte de asta vreau să dau cuvântul colegilor uh, din Parlamentul European. Charles Görens. Mulțumesc. Aș fi mai degrabă un comentariu, nu neapărat o întrebare. Anume, pentru cei care cunosc uh, cât de cât negocierile din runda Doha, mm, ne amintim ce a făcut ministrul brazilian al afacerilor externe, care a fost la originea unor probleme create între țările ACP și țările europene, adică politica de domeniul zahărului a Uniunii Europene prezenta avantaje pentru țările ACP, ACP în cadrul preferințelor uh, exista un um, protocol pentru zahăr care uh, avea ca rezultat garantarea unui anumit nivel al prețurilor. Și asta deranja anumite țări uh, intermediare, mai ales Brazilia. Că Până atunci, țările ACP și Uniunea Europeană nu aveau mari diferende în materie de politică uh, în domeniul zahărului. Uh, însă, iată că unii au reușit uh, să ne divizeze, ceea ce e păcat pentru că Uniunea Europeană avea o politică foarte generoasă în ce privește țările ACP și țările cu venituri intermediare nu au atacat țările ACP pentru avantajele primite, ci pe Uniunea Europeană pentru că a acordat un avantaj țărilor ACP. Tendența, tendința generală e de a ataca în permanență Uniunea Europeană pentru tot ceea ce ține de pre, pre, preferințele generalizate, ca să intre în rând toți cei care ar putea uh, participa la un comerț liber. Nu trebuie să ne facem iluzii. Deci, cred că, din punct de vedere al Comisiei pentru Dezvoltare, totuși e important să spunem că trebuie să-i apărăm pe cei mai uh, vulnerabili și să menținem anumite mecanisme de protecție uh, de altfel, la inițiativa Uniunii Europene, în cadrul ACP, uh, s-a realizat o astfel de, un astfel de mecanism și acum, iată, ne confruntăm cu această tendință generală care nimeni nu mai poate să-i pună frână. deci trebuie să uh, căutăm să salvgardăm pe cât posibil avantajele care încă mai sunt acordate în cadrul preferințelor generalizate, pe de o parte și pe de altă parte, să încercăm să facem în așa fel încât ce, ceea ce nu mai poate fi schimbat să fie compensat prin alternative în alte sectoare, sectorul producției, rentabilizare, rentabilizarea întreprinderilor din domeniul zahărului din Africa sau din țările CP. Deci e un mare regret pe care l-am, dar e o constatare realistă Eh, eu înțeleg foarte bine demersul domnilor voastre. În alte vremuri nu ar fi creat eh, asemenea probleme și îngrijorări și nu ne-ar fi eh, pus într-un impas, așa cum se întâmplă acum, din păcate. Mulțumesc, acum domnul Marcelezi. Well, I think that the, uh, that's very important to talk about. Mulțumesc, e foarte important să vorbim despre reforma PAC și relații noastre cu țările din Sud pentru, din punct de vedere al verzilor, noi, Uniunea Europeană trebuie să minimizeze dependența țărilor europene de importuri și noua politică agricolă comună trebuie să mizeze pe potențialul micilor exploatații, micilor fermieri și să scurteze lanțul alimentar Sigur, toată lumea trebuie să aibă dreptul la alimente, dreptul la dezvoltare, dar PAC trebuie să nu creeze externalități uh, negative prin acapararea terenurilor, prin prețuri de dumping. De aceea, având în vedere tabloul general, uh, trebuie să ne schimbăm modul de a percepe reforma PAC, sigur, zahrul este o marfă sensibilă, dar nu este nu numai zahrul, pentru că mai avem și cazul bumbacului, al laptelui, însă credem că noua politică agricolă comună ar trebui să beneficieze de o evaluare exante a Comisiei privitoare la sprijinul plat facultativ ca să ne asigurăm că nimeni nu va avea de suferit. Apoi, să există beneficii clare cu uh, probe empirice care să justifice acordarea sprijinului cuplat, apoi Uniunea Europeană să nu distorsioneze piețele interne sau internaționale, apoi acordarea sprijinului cuplat să um, nu aibă un impact negativ în țările partenere și sprijinul cuplat facultativ să nu fie acordat uh, piețelor în criză din cauza supraproducției, asupra, uh, prevalente asupra provizionării. Și atunci, dacă efectele sunt negative, uh, sprijinul plat facultativ să fie eliminat sau să fie eliminat treptat sau oricum să fie redus. Uh, Noi trebuie să ne gândim la impactul negativ al sprijinului ocupat facultativ în țările în curs de dezvoltare și să ajutăm aceste țări să atenueze efectele negative. Mulțumesc, spune președinta, nu cred că am mai cerut nimeni cuvântul, deci cineva de la Digi Agri, dar nu e vorba de o doamnă, nu știu cine va lua cuvântul din partea comisiei. Vă rog. Ni, I, I don't know how to pronounce your name. Ni îmi cer scuze, nu știu cum să vă pronunț numele. Ah, oricum nu sunt persoana respectivă. Bine. Vă rog să vă prezentați partea de Agri. Dan Ghiris Necrașes este numele meu, partea departamentului internațional, Uniunea A1, țările ACP și tratăm problemele de zahăr. Ceea ce privește Eh, cele spuse, aș dori să vă spun care este poziția noastră și cum vedem noi această măsură concretă, care sunt eh, efectele asupra piețelor de zahăr din ACP. Considerăm măsura foarte limitată. Urmărește doar să evite scăderea producției sau să limiteze această scădere a producției în zonele cele mai uh, sensibile din punct de vedere economic ale UE. Se aplică în doar 11 state membre, iar cifrele pe care le avem nu arată că ar exista o corelare între aplicația DCS și cantitatea sau suprafața de sfeclă de zahăr cultivată în UE. Efectul este deci limitat și nu distorsionează comerțul. Măsura este compatibilă, este o măsură de tip blue box și credem că din cauza acestei măsuri, echilibrul general al producției din UE nu este afectat, al producției de zahăr nu este afectat. Faptul că această măsură limitează scăderea producției în anumite state membre care aplică această măsură înseamnă că alte state membre nu își sporesc producția pe cât ar putea, deci echilibrul general nu este afectat. Sigur că am văzut o mare scădere a prețului în UE, astfel încât piața noastră nu a fost atât de favorabilă țările ACP, dar există mulți factori care influențează acest aspect, inclusiv sfârșitul regimului uh, cotelor de zahăr și producția care a sporit în ultimii ani a crescut în special în acele state membre care nu aplică DCS. Iar în 80% din statele care aplică DCS, producția a scăzut, deci nouă nu ni se pare că având acest efect general negativ, așa cum s-a sugerat. Vă mulțumesc! Aș dori să vă întreb un lucru Spuneți că 11 țări au folosit acest, au introdus acest VCS. Nu trebuie să primesc permisul, acordul comisiei, nu? Sau trebuie să ceară totuși înainte permisiunea Nu știu exact cum funcționează această politică agricolă comună. Este o notificare prealabilă necesară? Ce mă întreb de fapt? Ce vreau să spun? Care e de fapt procesul și cum lucrați împreună cu Digidevco? Ce cooperare există între uh, Devco Trade? Este una din obligațiile din tratat să măsurăm aceste lucruri, nu doar aspectele tehnice. Înțeleg probleme în țările producătoare de sfecle de zahăr, dar iată că avem o cerință în acest sens și e un test, cred, care ne spune cum poate funcționa. Poate nu puteți răspunde pe loc. Știu că poate nu cunoașteți imaginea de ansamblu, dar ar fi util să înțelegem și n-ar fi rău nici să înțelegem uh, întreaga istoria situației. Cred că de cel puțin 10 ani avem acest subiect și la ultima reformă a politicii agricole comune a fost rediscutat. Așadar, nu știu dacă îmi puteți răspunde, vă dau cuvântul. Nu am uh, întregul proces, nu este neapărat uh, resortul meu, dar în comisie uh, informația există, statele membre notifică intențiile și în acest caz. Deci știm câte state membre ar aplica și ce măsuri anume, ce pentru ce suprafețe și pentru ce sume, ce buget. Dar uh, putem detalia. Poate că putem adresa o astfel de întrebare până la următoarea noastră întâlnire ca să înțelegem cum funcționează sistemul cum se notifică, ce se întâmplă în comisie, cum sunt consultate celelalte DG-uri, DEFCO, Trade și așa mai departe. Vă rog, următorul vorbitor. Mulțumesc. Michel Ducnuc, numele meu, din partea DEFCO, unitatea responsabilă cu securitatea alimentară și tratăm printre altele și situația zahărului. Sunt alături de colegii de la DG Agri pentru a arăta că, într-adevăr, lucrăm în strânsă legătură. Ne face plăcere să discutăm acest subiect pentru că este interesant uh, să vedem și părerea colegilor din partea ACP. Câteodată ai impresia că auzi două lucruri diferite, iar când te afli la mijloc, și trebuie să te prefaci că există o coerență, lucrurile se complică. Haideți să nu complicăm lucrurile, pentru că până la urmă tratăm sau ne, vorbim totuși de toată populația, în toate zonele unde lucrăm. Când aducem la oaltă aceste cifre, așa cum uh, e ușor de înțeles. Luăm perspectiva DigiAgri și vedem că politica este coerentă, dar chiar dacă spunem acest lucru, vedem și poziția ACP și suntem într-un dialog permanent cu țările reprezentate. Întâlnim cu ambasadorul și vă pot asigura că toți colegii din ambasadele UE, din capitalele respective, iau foarte în serios aceste îngrijorări și răspunsurile pe care le primim dacă, de exemplu, în acord este inclusă și dezvoltarea rurală, sectorul agricol, sectorul zahărului, vor exista politici și fonduri pentru a susține țările care au aceste nevoi. <clears throat> Și un punct final, dacă s-a calculat o daună de 20 de milioane pe an, pot confirma că suma e disponibilă în ajutorul pe care îl oferim acelor țări. Problema nu reprezintă așadar valoarea sumei, ci cum să găsim cele mai bune căi pentru a susține acele țări care doresc să asigure o dezvoltare durabilă a sectorului zahărului. Sper, doamnă președinte, că reușesc astfel să clarific măcar un pic subiectul. Un pic, spune doamna președinte, dar nu prea mult. Știu cum e când oamenii se întâlnesc și vorbesc și schimbă păreri, dar nu înseamnă că întotdeauna ajungem la o înțelegere comună. Văd că nu mai există colegi care să ia cuvântul. Îi dau cuvântul omului ambasador care dorește poate să reacționeze, să răspundă și apoi decidem cum continuăm. Mulțumesc. Mulțumesc celor doi eurodeputați care au intervenit pe subiectul Braziliei și reforma politicii agricole comune. Salutăm aceste observații. Ele coincid cu unele dintre îngrijorările pe care le-am avut noi în partea țărilor ACP, dată fiind evaluarea valoarea sit situației uh, ACP și Comisia Europeană sunt de păreri diferite. Recunoaștem faptul că vorbim aici despre doar un factor care afectează piețele, dar din părerea, părerea noastră îl afectează semnificativ. Și există o producție europeană în creștere care afectează prețurile și de aceea importurile noastre sau în UE. Um, ce poți face când există valori divergente este să stai de vorbă, să faci o evaluare comună sau să faci una independentă. Am tot cerut acest lucru, deși ne aflăm în uh, într-o relație permanentă cu colegii din Comisia Europeană, cu diferitele DG-uri, am dori să trecem mai departe, să ajungem la ceva ce putem accepta ambii, să facem o evaluare comună, ca să spunem, da, știm că vorbim în aceeași perspectivă. Deocamdată acest lucru nu e valabil încă și într-acolo am dorit să ne mișcăm. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, aș dori să cer să văd dacă este cineva din partea ACP care dorește să facă o observație. Vă rog. Vă rog să vă prezentați. Mulțumesc, domnul președinte. Patrick Chatterney este numele meu și reprezint industria zahărului din Republica Dominicană. Am uh, lucrez de ceva vreme pe VCS. Mă bucur să pot vorbi aici, în fața dumneavoastră și a colegilor. Mă miră mult cele spuse de comisie, cum că VCS ar avea un domeniu de aplicare limitat. Cifrele comisiei arată că VCS se referă la peste 400.000 de hectare și dacă îmi spuneți că aceste sectare din 16 milioane n-ar fi mult, 400.000 din 16 milioane. Uh, venitul de pe aceste hectare este între 2000-2200 de euro, deci e vorba de o subvenție de 20% pe venit. Lucrez uh, aici de, în această industrie peste 20 de ani, mă consider un uh, expert la nivel global. Este o sumă care va avea efect asupra um, ofertei. Nu putem spune altceva. E vorba de 3-4 milioane de tone. Cererea în este de 18 milioane de tone. Deci 3-4 milioane din 18 milioane este destul de mult, iar exporturile din UE s-au dublat anul trecut că la 3 milioane de tone. Aceste exporturi dăunează, dăunează um, situației globale, industriei noastre, uh, regiunii noastre. Iată așadar aspectul material. Un al doilea aspect care mă miră, și sunt totuși cetățean european, Evaluarea de impact a Comisiei spune că, într-adevăr, în iunie 2018, că eliminarea VCS ar avea un efect limitat. 80.000 de hectare ar înceta să producă 80.000 din peste 400.000 care primesc subvenții. Dacă mă uit așadar la regulamente, fie că este 1307 din 2013 sau act delegat inclus, așa cum spunea Comisia, banii sunt dați unor zone în dificultate pentru a susține și menține producția dacă sunt îndreptați către 400.000 de, mii de hectare, dar doar 80.000 de mii au nevoie de această subvenție pentru a rezista, există o ilegalitate. Ca cetățean european, acest lucru mă miră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc mult. Va trebui să revenim asupra acestui subiect. Văd că se cere o evaluare independentă a situației Mă bucur că sunt uh, aici și colegii de la DigiTrade. Pare o problemă de subvenții pe export. Dacă exportăm 3 milioane și subvenționăm în UE, pune la îndoială activitatea noastră cu privire la subvențiile pe export. Și avem nevoie de o coerență în politicile noastre și între digiuri. Vom uh, discuta cu coordonatorii și vom vedea cum vom putea duce discuția mai departe. Spunem o întrebare comisiei pentru a duce subiectul mai departe. Reforma PAC e pe masă, am discutat-o ieri. Colegii s-ar putea să dorească să discute amendamente. Știu că Maria Holbrook este foarte afectată de subiect Cred că ne oprim aici cu acest subiect pentru astăzi. Mulțumesc ambasadorului, colegilor, comisiei pentru prezență. Știu că e un subiect complex, abia am reușit să-l discutăm la suprafață un pic și trebuie să intrăm în profunzime. Mulțumesc! And now, colleagues, we're moving to join... Trecem acum la ședința comună cu INTA și îl rog pe Bert Lange să vină aici.